Dragi colegi, bună dimineața! Vă propun să începem cu punctul 6 de pe ordinea de zi, schimbul de opinii cu domnul Enver Hoxaj, ministrul afacerilor externe din Kosovo. Aș vrea să salut reprezentanții misiunii în numele colegului Cocan, care este președintele delegației pentru relațiile cu Europa de Sud-Est, domnul Enver Hoxaj, ministrul afacerilor externe din Kosovo. Domnule ministru, activitatea politică în Kosovo în ultimul timp a fost foarte încărcată, cu multe evenimente, multe activități. Uh, după perioada uh, de latență datorată alegerilor, guvernul a început activitatea pentru a face față provocărilor cu care este confruntată țara. Am fost foarte mulțumiți să aflăm că ultima întâlnire în cazul uh, dialogului Belgrad-Priștina a fost uh, fructuoasă și s-a ajuns la un acord cu privire la aspecte importante, cum ar fi libertatea de circulație, recunoașterea reciprocă a diplomelor și comunicarea informațiilor statului civil. Toate acestea vor avea un impact pozitiv asupra vieții cetățenilor și aș dori să felicit ambele părți pentru această reușită. Acum vă ascultăm cu plăcere să ne spuneți detaliile cu privire la aceste acorduri și punerea lor în aplicare. Știți că Parlamentul European susține facilitarea regimului vizelor pentru Kosovo și am dori să vedem uh, începerea dialogului privind vizele cu Kosovo uh, care să înceapă fără îndoială. și, sigur, trebuie să se îndeplinească criteriile privind readmisia și reintegrarea la nivel local a persoanelor uh, din, trimise acasă din Uniunea Europeană. Guvernul dumneavoastră a fost activ în acest domeniu și am vrea acum să ne spuneți detaliile cu privire la așteptările dumneavoastră pe acest subiect. Domnule ministru, aveți cuvântul și după intervenția voastră vor începe, dumneavoastră vor începe și discuțiile. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Stimați membri, pentru mine este o mare plăcere să fiu astăzi aici și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că îmi dați ocazia să vorbesc astăzi aici în fața dumneavoastră. Este o bună ocazie pentru a face schimb de opinii și având în vedere că am fost timp de peste 8 ani membru al Parlamentului din țara mea, sunt foarte deschis, vă pot răspunde la întrebări. Nu cred că ar trebui prin intervenția mea să vă răpesc prea mult timp și să intru în prea multe detalii. Întâi de toate, vreau să vă aduc la cunoștință că Republica Kosovo este un stat tânăr care generează pace, stabilitate și siguranță în regiune. Și sunt foarte dornic să vă informez că în ultimii trei ani am reușit să construim un stat o societate pornind de la zero. Și această activitate de construire a statului nostru s-a bazat pe sprijinul multor țări, în special țări europene, care au uh, sprijinit foarte mult țara noastră și cetățenii țării mele sunt, respons- sunt uh, recunoscători pentru acest efort. În al doilea rând, așa cum uh, ne spunea doamna președintă, în ultimele luni ne-am confruntat cu o criză constituțională. Doi președinți au fost forțați să demisioneze și tânăra noastră țară a reușit totuși să găsească o soluție, să aleagă un nou președinte, care este de fapt prima femeie președintă în regiunea Balcanilor și care reprezintă ne reprezintă țara în calitate de parte, eh, președinte non-partizan. Acest lucru demonstrează faptul că suntem angajați pentru respectarea statului de drept, pentru a obține stabilitatea politică și suntem angajați să reprezentăm întreaga societate ca atare. Cel al treilea element pe care vreau să-l menționez este că principalul obiectiv în ultimii trei ani a fost construirea unei societăți multietnice. Ieri, Comitetul Internațional Director s-a întâlnit la Priștina, este compus din reprezentanța 25 de state și a existat posibilitatea de a face o revizuire a evoluției din ultimii trei ani. Și aș vrea să vă informez că în ultimii trei ani am reușit să implementăm peste 90% din planul Atisari și Kosovo astăzi este o societate multietnică cu o vastă integrare a minorităților. În ultimii trei ani am investit peste 200 de milioane de euro pentru a crea uh, cinci noi municipalități în mare locuite de minoritatea sârbă. În Parlament avem 25, 26 de membri ai Parlamentului care reprezintă toate minoritățile și am reușit să creăm și instituții multietnice la nivel central și la nivel local, din nou pornind de la zero. În același timp, aș vrea să vă spun că am reușit să ne axăm în calitate de nou guvern pe lupta împotriva sărăciei, a corupției, a criminalității organizate și am reușit să îmbunătățim situația pentru a facilita dezvoltarea economică, pentru a promova reforme, mai ales în domeniul justiției și administrației. Mă bucur de faptul că doamna președintă a menționat dialogul dintre Priștina și Belgrad. Dialogul a fost inițiat inițial prin rezoluția uh, Națiunilor Unite în septembrie 2010. Este un dialog axat în foarte mare parte pe aspecte tehnice. Am reușit deocamdată să încheiem trei acorduri care se referă la trei subiecte principale. Primul, recunoașterea reciprocă a diplomelor universitare, apoi libertatea de circulație și, în al treilea rând, registrul funciar. De-a lungul acestui an vom încerca să semnăm și alte acorduri pentru a înregistra progrese la nivelul dialogului. Priștina va fi foarte flexibilă și foarte serioasă în abordarea dialogului pentru a reuși să obțină succesul dorit. În același timp, facem eforturi pentru stabilirea de relații bune cu vecinii. Avem bune relații cu Macedonia, cu Muntenegru, cu Albania și nu mă refer doar la relații de natură politică, ci și la cele economice și comerciale. Am să încerc să am închei prezentarea și apoi, dacă dumneavoastră doriți să-mi puneți întrebări, intrăm și în detalii. Prin urmare, în următoarele luni, pe termen scurt și mediu, ne confruntăm cu trei mari provocări. În primul rând, integrarea nordului Kosovoului, structurile de stat paralele sârbe funcționează în partea respectivă, și noi nu dorim să continuăm să avem un conflict înghețat. Nu am acceptat niciodată, nu am preferat uh, despărțirea acelei părți uh, a teritoriului și nici utilizarea violenței în regiunea respectivă. O a doua provocare este ține de dezvoltarea economică a țării. Acum câteva luni am creat un plan economic foarte bun care a fost uh, elaborat de cei mai buni experți și din țară și din regiune și chiar din Europa și vrem să facem toate eforturile pentru a îmbunătăți viața economică a oamenilor. Și a treia provocare, una foarte importantă pentru noi toți, este îmbunătățirea perspectivei europene pentru țara noastră, transformarea ei în realitate și cred că este foarte important în acest sens să vă solicităm uh, continuarea sprijinului, în special în ceea ce privește foaia de parcurs pentru vize. Uh, există 50 de milioane de locuitori din Balcan și dintre aceștia doar 2 milioane de kosovari nu au dreptul să circule fără vize. Și uh, noi am dori ca și oamenii noștri să poată face acest lucru anul acesta sau la începutul anului viitor. Avem nevoie de sprijinul UE pentru punerea în aplicare a foii de parcurs pentru vize și pentru a ne da ocazia să îndeplinim criteriile și standardele necesare. S-au făcut multe eforturi în această direcție în ultimii doi ani, dar dacă vrem ca foaia de parcurs să fie îndeplinită până la finele mm. anului, uh, atunci um, trebuie să ne bazăm activitatea pe impulsul existent și guvernul este foarte deschis să facă acest lucru. Apoi, dorim să avem uh, relații contractuale bine stabilite cu Uniunea Europeană. De fapt, Kosovo este singura țară din regiune care nu are relații contractuale cu Uniunea Europeană și Acest lucru va schimba relațiile dintre UE și Kosovo pentru a facilita reformele economice și sociale. Stimați membri ai Comisiei AFET, doamnă președintă, singurul plan pe care îl are țara noastră, singura agenda este cea europeană, integrarea europeană fiind singura care ne poate oferi predictibilitate, stabilitate și cel mai bun cadru pentru o bună guvernanță. Motivul pentru care cerem acest lucru este pentru a recunoaște faptul că și țările mici au dreptul să existe, dar în regiune este nevoie de perspectiva europeană, care este singurul plan, singurul obiectiv pe care îl avem în calitate de tânără țară. Aș vrea să mulțumesc tuturor din Parlamentul European care ne-a oferit sprijin în ultimii ani. Aș vrea să mulțumesc um, să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ne-ați sprijinit pe noi și alte țări din regiune. De fapt, săptămâna trecută am fost la un summit în Croația și tot ce s-a întâmplat acolo în ultimii șase ani și noul avânt dat de încheierea negocierilor trebuie să fie foarte bine folosit pentru ca uh, Uh, agenda europeană să devină una importantă și pentru țara noastră. Vă mulțumesc, doamnă președintă, pentru că mi-ați permis să intervin astăzi scurt. Vă stau la dispoziție pentru a vă dau răspunsuri la tot ce doriți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru. Prin urmare, deschidem acum discuțiile. Îi rog pe colegi să se limiteze la 3 minute pentru a respecta uh, Uh, timpul alocat pe ordinea de zi. Domnul Eduard Cocan, președintele Delegației pentru Relațiile cu țările din Europa de Sud-Est, are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Stimate domnule ministru, dați-mi voie să vă prezint uh, bun venitul din partea delegației Parlamentului pentru Europa de Sud-Est Înțeleg că aceasta este prima dumneavoastră vizită în Comisia pentru Relații Externe, așa că ne bucurăm să avem ocazia de a discuta cu dumneavoastră chestiunile referitoare la situația actuală din Kosovo și viitoarele evoluții. Pot să spun că dialogul interparlamentar pe care îl avem în mod regulat cu partenerii noștri din adunarea din Kosovo întotdeauna are loc într-o atmosferă profesionistă, pozitivă, întotdeauna ajungem la declarații comune și apreciem modul în care partenerii noștri participă la aceste discuții. Întotdeauna ne concentrăm pe subiecte pertinente, importante, pe care Kosovo le are de abordat. Aș vrea de asemenea să confirm observația făcută de doamna președintă, care ne-a spus la început că puteți să vă bazați pe sprijinul Parlamentului European pentru ambițiile Kosovoului de a urma calea către integrarea europeană. Acest lucru se aplică și chestiunii liberalizării vizelor pe care ați menționat-o. Parlamentul a sprijinit întotdeauna, așa cum ați spus și dumneavoastră, faptul că din cei 50 de milioane de oameni din Balcan doar 2, uh, 2 milioane nu pot să circule fără viză și dorim ca acest lucru să se modifice. Întotdeauna cerem comisiei să nu risipească prea mult timp și să înceapă negocierile cu autoritățile din Kosovo privind foaia de parcurs și modul concret de a începe acest proces. Nu este un lucru ușor, e adevărat, dar vreau să vă spun că întotdeauna suntem și vom fi de partea dumneavoastră și vă vom ajuta. Acum, un comentariu în acest sens. Da, liberalizarea vizelor este un proces important. Cetățenii kosovari nu sunt tratați echitabil în comparație cu ceilalți și este important ca guvernul să se concentreze pe acest subiect. În același timp, vreau să vă spun că există multe alte chestiuni cu care puteți uh, merge mai departe, chiar dacă nu există liberalizarea vizelor, reforme economice și alte reforme care trebuie să uh, devină concrete pentru a dovedi că vă îndreptați cu adevărat către integrarea europeană. Deci, da, liberalizarea vizelor, dar nu ca singurul subiect relevant. Există multe alte domenii unde se pot înregistra progrese. Și încă două remarci pe care le-am de făcut. Domnul ministru, am auzit și ne puteți confirma sau explica, am auzit că ministrul afacerilor externe din Kosovo a pregătit strategia pentru politica externă. E important să existe un astfel de document, mai ales în cazul în care se găsește țara dumneavoastră în prezent. Dacă puteți să ne dați câteva detalii cu privire la această strategie, să ne spuneți care este structura ei, dacă există niște priorități bine definite și așa mai departe. Deci ne-ar mm, ajuta niște detalii. Apoi dialogul. Ați menționat dialogul, dar aș vrea și aici să vă solicit câteva explicații. Știm că partidele de opoziție din Kosovo critică dialogul nu doar pe aceste dosare, ci și pe altele și înțeleg că mâine veți avea o dezbatere în Parlament cu privire la acest dialog. Criticile spun că Eforturile acestea sunt împotriva interesului Kosovoului, nu sunt transparente, Parlamentul nu este suficient de informat deci dacă ne puteți spune concret cum vă gândiți să abordați aceste chestiuni, de asemenea v-am fi recunoscători. În ceea ce privește liberalizarea vizelor, pe acesta le-am abordat, am abordat acest subiect. Deci cam atât aveam de spus. Bine ați venit și vă rog să vă considerați printre prieteni. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cocan. Acum are cuvântul doamna Cec, raportoare pentru Kosovo. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori de asemenea să vă urez bun venit în numele grupului și în numele Parlamentului, Ministrul, Ministerul de Afaceri Externe. Bine ați venit și ne bucurăm că putem avea acest dialog. Domnul Cucan a menționat o parte dintre aspectele la care vreau și eu să mă refer, așa că am să încerc să găsesc altele pentru a nu repeta uh, cele spuse deja. Dați-mi voie deci să încep prin a spune că vizita pe care am avut-o cu delegația pentru sud-estul Europei în Kosovo acum câteva săptămâni, de fapt chiar acum o lună, am avut un dialog cu Parlamentul dumneavoastră cu membrii Parlamentului care sunt foarte activi, deși știu că uneori guvernele nu doresc ca parlamentele să fie active, mai ales când îi critică, este totuși un semn pozitiv a unei democrații care evoluează în țara dumneavoastră. Și mă bucură dezbaterea din Parlament referitoare la dialogul dintre Serbia și Kosovo care va avea loc mâine și eu voi veni acolo săptămâna viitoare, așa că voi avea informații directe în acest sens. Am să mă refer la câteva dintre aspectele pe care uh, vreau să vă rog să le detaliați sau am comentarii. Cu bună dreptate ați spus că Kosovo este o țară foarte stabilă, care asigură stabilitate în regiune. Vedem ce se întâmplă în alte țări învecinate, în Albania, cu problemele de după alegeri, chiar dacă și în alegerile din Kosovo au fost probleme, totuși acum situația este calmă, chiar dacă nu toată lumea este de acord cu rezultat, situația este calmă, sunt multe discuții, deci lucrurile au evoluat pozitiv de la alegerile din decembrie. Aș vrea să-mi spuneți câteva detalii cu privire la lupta împotriva corupției, criminalității organizate. Ne puteți da detalii cu privire la aspectele juridice, legile care sunt implementate în țara dumneavoastră? De exemplu, o critică pe care am, o avem este că nu există nicio lege pentru protecția martorilor. Dacă vrei să îi determin pe oameni să dea informații cu privire la o criminalitate organizată, trebuie să existe facilități uh, și capacitatea de a proteja martorii. Nu a existat o lege până acum și aș vrea să știu dacă acum există sau dacă nu, când va fi implementată. Apoi bugetul. E o chestiune discutată. În campania electorală au fost promisiuni, au fost făcute promisiuni. Bugetul a fost aprobat de Parlament, au încrescut salariile funcționarilor publici, a existat o problemă cu FMI. Poate ne puteți spune cum stau lucrurile aici, dacă există speranță pe viitor ca acest subiect al bugetului să nu ducă la mari probleme, așa cum se întâmplă în alte țări din Europa. În ceea ce privește dialogul dintre Serbia și Kosovo, am senzația și eu că s-au înregistrat progrese. Este foarte bine că cele două guverne se reunesc în jurul aceleași mese pentru a crea o atmosferă de încredere care nu exista până acum. Ce va face guvernul dumneavoastră pentru a convinge cetățenii, oamenii din Kosovo că acesta este un proces benefic și pentru ei, nu doar pentru Serbia, nu pentru a garanta că Serbia va avea statutul de candidat în toamnă. Întreb asta pentru că e un lucru pe care noi, cei care sprijinim Kosovo, um, căreia îi acordăm atenție și noi suntem convinși că și Kosovo are de câștigat din asta. Ce faceți deci pentru a comunica acest lucru? Apoi liberalizarea vizelor. Știți că Parlamentul apără dreptul uh, Kosovoului la libera circulație cu putere. Am fost unul dintre cei mai buni aliați în acest sens. Am vrea să ne spuneți câteva informații cu privire la eforturile guvernului pentru readmisie și <clears throat> reintegrare în ultimele luni, astfel încât data viitoare când Comisia discută subiectul să poată da undă verde pentru a începe dialogul uh, pe subiectul vizelor și să poată oferi o foaie de parcurs concretă. Mulțumesc, are acum cuvântul coordonatorul, domnul Sala Franca. Dragi colegi, vă rog să respectați timpul alocat. Vă mulțumesc. Del Partidul Popular European. Mulțumesc, dragi colegi. În numele Partidului Popular European aș vrea să vă salut și să vă adresez trei întrebări foarte concrete, domnule ministru. Ne-ați spus că aveți relații foarte bune cu vecinii dumneavoastră și în acest sens aș dori să ne dați câteva detalii în ceea ce privește relațiile cu Serbia. Să ne spuneți care sunt principalele evoluții în relația cu Serbia și care sunt principalele puncte care încă mai rămân de rezolvat, unde mai trebuie să înregistreze progrese. Apoi, domnule ministru, vrea să ne spuneți care sunt prioritățile pe care le aveți în relațiile cu Statele Unite și care este nivelul de dialog pe care îl aveți cu acestea și aș vrea, în ultimul rând, să-mi spuneți dacă ați păstrat legături oficiale sau nu cu guvernele statelor membre ale Uniunii Europene care încă nu v-au recunoscut. Vă mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Panziri pentru grupul socialist. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să dau salutul, urarea de bun venit în numele socialiștilor democrați din partea Parlamentului European. O observație foarte scurtă care va conține și întrebările pe care doream să vi le pun. Nu neg faptul că s-au făcut pași înainte în ceea ce privește situația din Kosovo. Și vă rog să Înțelegeți că nu punem sub semnul întrebării dorința dumneavoastră de a defini un traseu mai demn pentru Kosovo, dar vreau să mă fac legătura cu cele spuse de doamna Lunacek pentru a înțelege ce înseamnă stabilitatea Kosovoului, fiindcă există o stabilitate pasivă și una activă. Din câte observ eu, în situația de față vorbim de o stabilitate pasivă în cazul dumneavoastră și rămân multe de făcut uh, pentru a realiza obiective care au fost parte integrantă și a prezentării dumneavoastră introductive. Mă refer la dorința de a avea o dezvoltare economică și socială care să fie adecvată, care să fie capabilă de a răspunde așteptărilor și nevoilor pe care le au mulți cetățeni din Kosovo trebuie să existe o mai bună implementare a legislației referitoare la anumite aspecte privind uh, justiția. Există subiectul acesta al protecției martorilor, dar chestiuni juridice în general trebuie să fie abordate. E nevoie apoi de o luptă mai concretă împotriva corupției și împotriva criminalității organizate și o extindere a spațiului democrației în Kosovo. Spun toate acestea fiindcă n-am vrea să începem un dialog care există deja referitor la adoptarea unui principiu more for more în ceea ce privește Kosovo și anume posibilitatea de a oferi mai mult ajutor, mai mult sprijin din partea Uniunii Europene în schimbul uh, îmbunătățirilor vizibile ale situației din Kosovo. Apoi, două aspecte în încheiere. Aș vrea să știu ce părere aveți cu privire la un raționament care cred eu că trebuie să fie formulat cu privire la întreaga regiune. Dacă este adevărat că aveți legături bune cu Albania și Macedonia și este adevărat, subiectul dominant uh, constă în relația cu Serbia având în vedere progresele făcute de Serbia și către o posibilă integrare europeană. Și dat fiind că Kosovo este, în ceea ce mă privește în mod obiectiv și strâns legat de procesul în care este implicată Serbia, cred că va trebui să facem pași importanți înainte pentru soluționarea problemei din nordul Kosovoului și, pe de altă parte, pentru a construi un raport mult mai bun cu vecinul acesta al dumneavoastră. În ceea ce privește vizele, noi suntem pentru ideea de a structura o foaie de parcurs care să ducă la un rezultat favorabil pentru cetățenii kosovari, dar și dumneavoastră trebuie să înțelegeți că acest aspect ține de progresele pe care trebuie să le observăm în Kosovo pe aceste subiecte pe care tocmai le-am menționat. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Cacin, din partea grupului liberal, are acum cuvântul. Doamna prezido. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule ministru, domnule ambasador, bine ați venit. Mă bucur că putem avea un dialog nemijlocit cu dumneavoastră și în calitate de raportor pentru Serbia, aș vrea să vă reamintesc că este extrem de important să includeți reprezentanții uh, grupului militar sârb în dialogul dintre Priștina și Belgrad. Am spus-o în nenumerate rânduri înainte și uh, în orice dialog cu Serbia trebuie incluse și minoritățile. Și asta cât de curând cu putință. Având în vedere că deja desfăsurat a cincea rundă de dialoguri și că va urma o lungă serie de alte dialoguri și pe viitor. Este foarte important uh, pentru relațiile bilaterale cu Serbia, dar și pentru uh, regiune în ansamblu ar fi util să includeți minoritățile. Vreau apoi să vă felicit pentru realizările recente în acest dialog cu Belgradul Adică ați reușit să obțineți intrarea cetățenilor noastre în Serbia în, cu, doar cu buletinul de identitate, cu cartea de identitate. Eu știu cât am luptat noi pentru a obține acest privilegiu de a intra doar cu cartea de identitate în Serbia. Deci trebuie, trebuie să vă spun că este o mare realizare, este un pas uriaș înainte și cred că puteți fi eh, mândri de ambele părți ale eh, dialogului de această realizare. Kosovo este un stat tânăr, cu o poziție tânără, cu o populație tânără și eh, v-aș recomanda să aveți un dialog mai profund cu opoziția. Am primit în Parlamentul acesta și reprezentanța opoziției parlamentare Uh, a participat de partea noastră și domnul Cucan și alții, a fost uh, dificil într-adevăr să avem un dialog cu ei pentru că uh, declarațiile lor, poziția lor, um, perspectivele lor pentru viitorul Kosovoului cu provocările cărora trebuie să le facă față, toate acestea nu sunt productive sunt neproductive pentru Kosovo, dar sunt neproductive și, și contraproductive chiar și pentru regiunea în ansamblu în care vă aflați. După cum spuneam, ă, trebuie ca opoziția tânără să se maturizeze și ea, să devină mai adultă, mai modestă. Pentru aceasta, o mare parte a răspunderii revine majorității pentru ca ea să facă posibilă această înțelegere de tip nou între majoritate și minoritate. Mulțumesc! Mulțumesc, dau cuvântul domnului Danjean, președinte al Subcomisiei pentru Securitate și Apărare. Merci, madame la euh, monsieur le ministre Scherenver, bienvenue au Parlement européen. Mulțumesc, vă urez bun venit aici la Parlamentul European și mă bucur să vă putem primi aici. Știu cât de integru sunteți dumneavoastră din punct de vedere profesional și cred că guvernul kosovar a transmis un mesaj foarte bun atunci când v-a numit ministru de externe. Ca și colegii mei vreau să vă felicit și să vă încurajez pentru primele rezultate obținute în ceea ce privește dialogul dintre Kosovo și Serbia. Știm că la începuturi s-au simțit anumite reticențe și temeri din partea Priștinei și entuziasmul nu era prea ridicat. Însă eu vreau să vă încurajez să continuați acest dialog atât de vital pentru regiune, dar și pentru atenția pe care vă acordă Uniunea Europeană. Și acest dialog trebuie să se facă fără idei uh, preconcepute, primele rezultate obținute uh, ne reamintesc despre ce e vorba de fapt și anume să se îmbunătățească condițiile de viață ale cetățenilor kosovari și ale celor din Serbia. Dialogul nu se referă la statut, nu se referă la faptul că anumite state v-au recunoscut deja. Deci, dacă Belgradul nu vrea să vă recunoască, nu vă va recunoaște și nu aveți cum să-i obligați. Însă trebuie să vă implicați în acest uh, dialog uh, cu foarte multă bună credință, deoarece puteți câștiga de pe urma acestea. Acum, în ceea ce privește misiunea EULEX, cea mai mare misiune civilă a Uniunii Europene din toate timpurile. Cred că trebuie să fiți conștienți de faptul că această misiune e acolo pentru a ajuta Kosovo. În ultimele luni au existat multe comentarii în presă, în rândul clasei politice, care puneau la îndoială rolul acestei misiuni în domeniul judiciar. Deci să știți clar acest lucru. Eulexul e o misiune care vă ajută să deveniți un stat de drept. Și absolut fundamental ca politicienii kosovari să sprijine această misiune și să nu aducă critici deplasate la adresa ei. Acum, în ceea ce privește climatul politic în Kosovo, ați reamintit crizele prin care ați trecut recent. Cred că în Kosovo clasa politică ar trebui să înțeleagă un lucru și anume că o polarizare extremă, fie din cauza conflictului recent, fie din cauza jocurilor între politicieni, deci o astfel de polarizare poate fi foarte periculoasă și aveți astfel de exemple în rândul vecinilor, unde vedeți cum o astfel de polarizare extremă duce la blocarea democrației. Deci e un mesaj, e un avertisment pentru a le transmite și colegilor să renunțe la această polarizare excesivă. Domnul ministru poate răspunde la aceste întrebări și vom relua intervențiile colegilor. Thank you very much. Uh, uh, thank you very much. Mulțumesc uh, foarte mult. Mulțumesc pentru transparență, pentru comentarii și pentru sfaturi. Este foarte important pentru noi ca țară tânără și este la fel de important pentru mine ca ministru extern al țării mele să primim uh, sfaturile dumneavoastră și comentariile dumneavoastră pe o serie de teme. Voi încerca să răspund uh, la toate întrebările, chiar dacă voi răspunde poate mai sumar decât uh, mi-ar face plăcere, pentru că nu am suficient timp la dispoziție dezvoltarea economică a țării noastre este poate cea mai importantă temă actuală uh, și tocmai de aceea uh, guvernul a uh, făcut tot ce trebuia pentru a avea, a elabora un plan de dezvoltare economică coerent. Din păcate, țara noastră este exclusă deocamdată din toate mecanismele de relații comerciale europene. Nu cred că este un mediu propice așadar pentru noi și momentan operăm ca un fel de insulă izolată, chiar dacă ne mișcăm în mijlocul unei regiuni bine definite. Tocmai de aceea vă solicit sprijinul pentru a facilita uh, relațiile comerciale ale țării noastre. Cred că înțelegeți uh, ce tip de sprijin vă solicit uh, uh, atunci când vă, vă cer sprijinul din partea Uniunii Europene în acest sens. În ultimele 4-5 luni am încercat să realizăm un document strategic pentru politica externă a țării noastre care să ne orienteze în eh, constituirea unui parteneriat strategic cu Uniunea Europeană, dar și cu unii membri ai Uniunii Europene. Suntem o țară foarte mică și nu ne putem permite să avem parteneriate eh, distincte cu eh, toate țările lumii. În a doua parte a acestui document, strategia este preocupată de problema recunoașterii eh, entității noastre. Eh, deocamdată suntem recunoscuți de 76 state din lume și pentru noi este foarte important să obținem recunoașterea și din partea altor state. Se pare că în următoarele săptămâni vom eh, avea motiv de bucurie pe această temă. Acest uh, document de strategie politică încearcă să și definească poziția noastră în regiune, uh, odată poziția noastră față de vecinii noștri, care este crucială, și dar și față de ceilalți uh, actori din regiune. Evident că ne dorim relații foarte bune cu toți vecinii noștri. Mi-ar face plăcere să împărtășesc cu dumneavoastră acest document pentru că este foarte important pentru o țară mică, uh, cum suntem noi, uh, să uh, împărtășească cu actori importanți precum Uniunea Europeană astfel de documente. Sigur că ne bucurăm încă de pe acum să facem acei pași care vor fi necesari pentru a obține recunoașterea deplină a Uniunii Europene a Națiunilor Unite s-au pus multe întrebări și s-au făcut multe comentarii în legătură cu dialogul nostru. Acest dialog, în primul rând, este important pentru a realiza un climat de încredere între Belgrad și Priștina. Priștina va face tot ce este necesar pentru a avea o relație normală cu Belgradul. Cred că rezultatele din ultimele luni, cele trei prime acorduri, reprezintă pași foarte importanți. Suntem dispuși să lăsăm trecutul în urmă, ceea ce este crucial, însă în același timp dialogul nu se limitează doar la uh, statut, uh, doar la suveranitate, la integritate teritorială nu este doar menit să schimbe ordinea constituțională din țara noastră, ci este, înainte de toate, un uh, mod de a îmbunătăți viața cetățenilor noștri, de a stimula cooperarea regională și de a face uh, ca ambele state, Kosovo și Serbia, să uh, progreseze în direcția aderării la Uniunea Europeană. Stimați membri ai Comisiei de Afaceri Externe, cred că în principiu ar trebui să vă pot informa de șase acorduri, nu doar de trei acorduri uh, adoptate între Priștina și Belgia, dacă Belgradul ar fi mai uh, flexibil azi. Um, totuși, eu pot să vă spun că noi uh, vom implementa ceea ce vom adopta împreună Așteptăm uh, însă ca și Belgradul să implementeze de partea sa uh, aceste prime trei acorduri. În ce privește protecția victimelor uh, și martorilor în lupta împotriva crimei organizate, pot să vă informez că suntem pe cale de a finaliza un prim proiect de lege privind protecția martorilor, dar Mulți dintre noastre știți că misiunea EULEX de fapt are cel mai bun program de protecție a martorilor uh, care este cunoscut. Și oricum, uh, cel mai bun program de acest tip din regiune. Însă uh, pot să spun că multe țări din regiune nu au un program atât de bun. Bugetul nostru a prevăzut o creșterea salariilor, uh, avem o relație dinamică cu Fondul Monetar Internațional și încercăm să reorientăm uh, relația noastră cu femeiul um, și să stabilim o nouă relație cu femeiul. Motivul pentru care uh, a fost necesar să creștem salariile bugetare Uh, și poate unii dintre dumneavoastră nu știți, uh, vorbim despre o creștere de 50%. Uh, de ce facem asta? Pentru că un profesor de școală mediu, medie câștigă 250 de euro pe lună. Deci această creștere de 50% este necesară și nu este neapărat o schimbare atât, atât de radicală. În plus, uh, funcționarii publici uh, nu sunt uh, motivați în activitatea lor dacă păstrează același nivel de salarizare ca în trecut. Foarte multă lume de aceea a părăsit sectorul public și am fost nevoiți să revizuim întreaga funcționare a sectorului administrației publice în țara noastră. Tocmai de aceea uh, uh, am vrut să știm uh, cât de departe poate merge un, dialog, cât de dia- transparent este el între partenerii sociali. La fiecare rundă de întâlniri, opinia publică, mass media, Parlamentul au fost informați, au fost informate în legătură cu dialogul Acum, sigur, oamenii au uh, opinii diferite în legătură cu dialogul. Și nu mă refer doar la uh, părțile, uh, partidele reprezentate în coaliția guvernamentată, ci mă refer și la celelalte partide, care până la urmă consideră toate că este necesar acest dialog, că este o obligație pe care ne-am asumat în plan internațional. Deci, avem uh, datoria de a îmbunătăți relațiile cu uh, Republica Sârbă. În ce privește readmisia, avem uh, noi acorduri, am coordonat această activitate cu primarii, cu autoritățile locale. Mulți cetățeni s-au reîntors și sunt acum pe cale de a fi integrați în uh, comunitățile lor. Cred că în luna septembrie am putea să vă informăm mai pe larg și în mod detaliat în legătură cu uh, activitatea de readmisie. O altă întrebare legată de Serbia uh, privea uh, acceptare din partea Serbiei a independenței uh, Kosovo. Noi credem că Serbia trebuie să uh, recunoască niște fapte care sunt acum uh, realitate și noi vom face tot ceea ce este în puterea noastră pentru a pune trecutul, a lăsa trecutul în spatele nostru și pentru a mm, progresa pe calea reconcilierii. Relația noastră cu Statele Unite ale Americii este foarte bună și ne străduim din răsputeri să avem relații excelente cu cei mai importanți actori de pe plan global. Dacă avem, uh, dacă avem relații formale sau informale cu uh, uh, celelalte state care nu recunosc cu state membre ale Uniunii care nu recunosc țara noastră. Acum, sigur că avem, pentru că există relații politice și trebuie să avem relații politice. Însă, una din cel, misiunile mele centrale, atunci când mă deplasez în diferite țări din lume, în calitate de ministru de externe este să am contacte cu uh, mass media și uh, în aceste, în aceste contacte trebuie să explic uneori de ce, uh, de ce Uniunea Europeană nu poate recunoaște în întregimea sa țara noastră și cum ne raportăm noi la cele cinci state care nu ne recunosc este poate cea mai dificilă uh, întrebare care mi se poate pune pentru că uh, pentru că uh, noi în același timp uh, ne îndreptăm și dorim să ne apropiem de Uniunea Europeană. Anul trecut, Curtea de Justiție Internațională s-a preocupat de uh, Uh, legalitatea uh, declarației de independență a Kosovului. E bine, după avizul acestei instanțe, uh, cred că niciun membru al Uniunii Europene nu mai are motive să um, se îndoiască de legalitatea existenței noastre. În Europa, practic, nu există nu mai există uh, țară care exercită control inclusiv administrativ asupra altui stat european. Ce se întâmplă așadar în vecinii noștri este un lucru profund anti-european și de aceea vă solicit uh, ajutorul. În ce privește uh, dialogul cu sârbii kosovari, pot să vă spun că avem un însărcinat special care participă la Uh, dialogul nostru este o doamnă care vorbește într-adevăr în numele comunității sârbe din Kosovo. Deci putem să spunem că sârbii kosovari sunt uh, bine informați despre activitățile noastre și sunt bine integrați în țara noastră. Ce s-a întâmplat în ultimii 10-12 ani în nordul țării noastre a fost practic uh, o o evoluție prin care s-a încercat înghețarea unui conflict uh, și nu mai mult. În ce privește dialogul cu opoziția, uh, cred că avem un foarte bun schimb de opinie cu, cu opoziția. Știm că este important așa ceva, în același timp dialogul cu opoziția care ni se adesează de foarte multe ori cu tot felul de idei mărețe, este puțin dificil pentru că singura noastră idee măreață este apropierea de Euro, Uniunea Europeană și integrarea europeană. Noi uh, ne străduim foarte mult să devenim membri acestei mari familii. Însă suntem împotriva Uh, unor noi reașezări în Balcan, unor modificări ale frontierelor și dorim să fim uh, priviți și primiți ca țara pe care suntem azi. Mulțumesc, domnule ministru. Mai avem trei persoane care s-au înscris pe listă, deci uh, ne-am bucurat dacă v-ați limita la timpul care vi s-a alocat. Începem cu domnul Atkins. Doamnă președinte, Eh, domnule ministru, eh, eh, continuând pe tema Serbiei, nu de mult l-am primit în această comisie pe ministrul adjunct de externe, care a vorbit în termeni foarte pretenoși în legătură cu ce trebuie făcut pentru apropierea de Europa și în relația cu noastră și tocmai de aceea mi s-a părut că nu este o opinie foarte onestă și mă gândeam la dialogul dintre greci și turci. Puteți să-mi spuneți ce se întâmplă de fapt? Puteți să-mi spuneți că nu e așa cum cred eu? Mulțumesc, domnul Belder, pentru grupul UFT uh, Domnule președinte, vă mulțumesc. Bine ați venit, excelență, în mijlocul nostru. Am călătorit mult în partea dumneavoastră a lumii și ca raportor al Parlamentului European, acum câțiva ani am avut bucuria să vizitez Kosovoul. Mă bucur foarte mult că climatul antreprenorial este în uh, continuă dezvoltare și vreau să vă întreb în acest context ce, joc, uh, ce rol joacă diaspora uh, kosovară în dezvoltarea mediului de afaceri, afaceri în Kosovo. Pentru că cunosc câțiva uh, kosovari care trăiesc în afara țării noastre și care au idei constructive și interesante în acest sens. După cum a spus Sir Robert, aveți nevoie de un registru de evidență a populației. Și se pare că există dificultăți uh, în acest sens, că lipsesc documente. Ce puteți să ne spuneți pe această temă? Mulțumesc ultimul vorbitor, domnul Posselt, PP. Doamne, doamnă președinte, ca raportor din umbră a PPE pe tema Kosovo, vreau să reamintesc că acest Parlament a apelat uh, a făcut un apel către cele cinci state care încă nu au recunoscut Kosovoul să facă acest lucru și vreau să reunesc, reînnoiesc acest apel pentru a, ca noi în Uniunea Europeană să avem o poziție unică și foarte clară Uh, univocă în acest sens. Vreau să vă felicit pentru progresul pe care l-ați realizat în contactul cu vecinii noștri. Nu doar cu Serbia trebuie să aveți relații bune, știu că aveți relații, ați avut relații dificile și cu alții uh, vecini, de aceea salut și uh, relațiile de bună, mai bună vecinătate acum pe care le aveți cu Macedonia, Albania și Muntenegru și mă bucur că vă apropiați și de statele de la Visegrad. Am mai multe întrebări. Domnul Cacin a vorbit despre minorități. Există însă și albanezi în Serbia, nu doar sârbi în Kosovo. Vreau să întreb ce se întreprinde pentru ca minoritățile de ambele părți ale frontierei să aibă drepturi egale. Da? Ce se întâmplă așadar cu minoritățile din Serbia. Protecția minorităților nu trebuie să fie o chestiune bilaterală, nu trebuie să existe același nivel de protecție de ambele părți ale frontierei dacă se dorește stabilitate. În al doilea rând, ne eh, mulțumește eh, eficacitatea EULEX în zona centrală eh, de la Mitrovica. Ce probleme vedeți pentru EULEX încă în țara dumneavoastră? Și a treia chestiune. Mă bucur că lucrurile evoluează spre bine în Kosovo. Însă, Serbia va dori probabil curând să inițieze discuții cu Uniunea Europeană și vreau să vă întreb ce posibilități vedeți pentru a preveni Uh, preîntâmpina blocarea relațiilor dumneavoastră cu Uniunea Europeană printr-un stat uh, terț. Pentru că uh, îmi dau seama că există un astfel de pericol și acest risc este de altfel și subiect al negocierilor noastre. Mulțumesc că voi da acum cuvântul domnului ministru pentru a răspunde la întrebări și pentru niște remarci de încheiere. Mulțumesc. În ce privește relația noastră cu Serbia, trebuie să ne gândim că între 2005 și 2007 Uh, așa numitele discuții de la Viena, uh, au fost o perioadă foarte intensă de negocieri. Uh, a fost un proces coordonat de Marti Ahtisari, care a fost în sărcinatul special al Națiunilor Unite în regiune și care a făcut prima dată propunerea unui, de crearea unui stat independent supravegheat, statul Kosovo în acest proces noi am acceptat tot ce ni s-a impus și pot să vă spun azi că 2005, 2006 și 2007, când am uh, negociat uh, uh fiecare paragraf al uh, acordului uh, ne gândeam că uh, poate prin 2015 vom ajunge să implementăm planul Ahtisari. Astăzi pot să vă spun că deja 90% din planul Ahtisari au fost uh, pus în aplicare. Dacă privim celelalte acorduri internaționale din uh, regiunea Balcanilor și comparăm evoluția lor în ultimele trei ani cu evoluția de la noi, atunci cred că putem spune că avem de ce să fim uh, mândri. În ce privește integrarea minorităților, cred că am reușit să schimbăm situația într-un mod dramatic. Am încercat să vă uh, explic astăzi o situație care nu este tocmai simplă, ci să vă arăt care este situația de fapt și cum evoluează ea. Serbia acum trebuie să uh, se, uh, să accepte pur și simplu ideea unui Kosovo independent. Uh, și abordarea de astăzi de la Belgrad trebuie, trebuie să se schimbe. Dacă am face altceva, uh, atunci azi am vorbit despre împărțire, mâine am vorbit despre uh, niște pretenții teritoriale, Poi mâine deja am vorbit despre conflicte înghețate. Nu, nu. Nu cred că se mai poate merge așa mai departe. Suntem în 2011 și lucrurile stau altfel. Poate că prietenii mei sloveni uh, ar putea fi de acord cu mine suntem un stat asemenea Sloveniei, care este membra a Uniunii Europene azi, și asemenea Croației, care este o candidat, un candidat foarte serios, asemenea Muntenegrului, care și-a declarat independența în 2006, iar noi am făcut în 2008. Sunt, deci, deci, eh, practic n-am făcut altceva decât să pierdem 20 de ani și nu vrem să pierdem și mai mult timp cu, această, cu acest uh, discurs politic uh, al Balcanilor de la începutul anilor 90. Este o idee care a pornit din Suedia, Norvegia și a ajuns în Africa de Sud Eh, așa cum și eh, kosovarii din diaspora noastră sunt eh, răspândiți peste tot în, în Europa și în lume. Și împreună cu aceste idei progresiste, împreună cu prietenii noștri de pretutindeni, am încercat de la zero, din nimic, să realizăm uh, ideea și idealul nostru. În 99 uh, au, am fost încă preocupați de securitate și de menținerea păcii. În decurs de trei ani, uh, în ultimii trei ani am, am reușit, de fapt acum două luni am, am uh, am reușit să înființăm un minister pentru diaspora kosovară. Iată unde am ajuns în acest interval de timp. Eu sper că până la sfârșitul anului vom reuși și, uh, să soluționăm și problema registrului uh, de evidență a populației. În ce privește minoritatea albaneză din Serbia și situația ei, e, din păcate, albanezii din Serbia nu sunt foarte bine integrați. Uh, situația uh, educațională a lor nu este tocmai uh, cea ideală. Și cred că guvernul sârb este acela care ar trebui să facă mai mult pentru integrarea albanezilor. Însă nu cred că trebuie să legăm uh, uh, problema uh, Uh, sârbilor kosovari din nordul țării noastre de uh, problema uh, minorității albaneze din Serbia. Da? Sigur că există critici pe această temă a minorității, dar criticile vin din, vin din nord. Deci, Serbia trebuie să facă mai mult decât ce au făcut până acum în nord nu avem nevoie de altceva decât de uh, uh, uh, mai mult, mai mult respectarea normelor statului de drept. Și cred că Eulex a făcut o treabă bună aici, în, în Nord, și, și veghează și în continuare la respectarea normelor statului de drept. Activ. Acum, în ceea ce privește perspectiva europeană a Kosovului. și cea a Serbiei. Eu cred că ambele țări ar trebui să adere la Uniunea Europeană, poate că nu chiar concomitent, însă într-un proces paralel. Vă mulțumim, domnule ministru, pentru acest schimb de opinii foarte interesant. Propun colegilor să întrerupem puțin uh, ședința înainte de a trece la punctul 7. Well, E rândul meu să vă spun bună dimineața și să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume o audiere organizată împreună cu subcomisia DROA și cu delegația pentru relațiile cu Belarusul privind situația din Belarus și uh, alegerile din 19 decembrie 2010 v-am spus că și Subcomisia pentru Drepturile Omului organizează această audiere. De aceea îi urez bun venit domnului Andrei Grib, care va fi copreședinte la acest schimb de opinii. Îi urez bun venit și domnului Iasek Protasevici, președintele delegației cu Belarusul. Știți că în această țară situația s-a agravat și că urmărim îndeaproape ce se întâmplă. S-au adoptat sancțiuni între timp și sperăm ca prezentările făcute de invitații noștri să ne lămurească mai mult în legătură cu situația din această țară. Domnule Grib, vă mulțumesc, domnule președinte. Această reuniune comună făcută de AFET împreună cu subcomisia DROA și cu delegația pentru relațiile cu Belarusul e un element uh, important din activitatea noastră de astăzi. Scopul nostru este să aflăm ce se întâmplă în Belarus, să informăm Uniunea Europeană în legătură cu gravitatea situației din această țară. Societatea civilă, reprezentanții aceștia sunt persecutați, iar drepturile omului sunt încălcate uh, zi de zi. De asemenea, au fost luate și alte decizii care au dus la situația actuală din Belarus. Vi prezint acum pe experții care vor participa la această reuniune experți uh, eminenți. În primul rând, domnul Neil German, raportor special din partea Comitetului uh, Comisiei Internaționale pentru Drepturile Omului din uh, Belarus. El a condus o echipă trimisă de OSCE pentru libertatea de asociere. Raportul despre care vom discuta astăzi a fost pregătit de această Comisie pentru Drepturile Omului. Comisie care reunește rețele din societatea civilă. Oaspetele nostru va vorbi despre libertatea de asociere din Belarus, după care vom discuta despre evenimentele majore care au avut loc recent la Minsk și anume, și anume protestele masive care au avut loc și reacția autorităților. Profesorul Manuel Deco va interveni de asemenea. Domnul Deco reprezintă Uh, Comisia OSCE-ului și după alegerile din decembrie 2010, domnul Deco a urmărit îndeaproape ce se întâmplă în Belarus. Colaborează cu uh, Universitatea uh, Panteon Paris 2 și dumnealui Uh, ne va spune care sunt cerințele pentru implementare, care sunt condițiile pentru implementarea cerințelor OSCE în Belarus. Cel de-al treilea invitat este domnul Alexander Balieschi, președintele Consiliului pentru Drepturile Omului, Viasna. Viasna este una din organizațiile care apără cu cea mai mare fervoare drepturile omului în Belarus. Uh, Activitățile lor uh, au ca scop uh, protejarea drepturilor omului și uh, înlesnirea schimbărilor sociale în această țară. Ministrul belarus de justiție a refuzat deja de mai multe ori o înregistrare oficială a acestei organizații. Deci putem spune că suntem uh, norocoși să îl putem avea printre noi pe reprezentantul acestei organizații, deoarece în iunie tribunalul din Minsk a emis o avertizare oficială în care se spunea că Viasna este o, o organizație ilegală, neînregistrată și prin urmare pasibilă de pedapsă. Noi nu știam dacă domnul Belațchi putea să vină să ne vadă, deci de aceea spun că suntem norocoși să-l avem printre noi. Dumnealui ne va spune de asemenea ce trebuie să facem uh, pe viitor în ceea ce privește situația din Belarus. Iată pe scurt uh, principalele informații pe care țin să vi le dau în legătură cu această reuniune comună. Vă dau cuvântul, domnule președinte, pentru a continua dezbaterea. Vă mulțumesc foarte mult, Andrei. Acum îl rog pe domnul Nil Ierman să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru această ocazie de a contribui la dezbaterea privind situația din Belarus. În munca mea m-am concentrat foarte mult pe evenimentele din 19 decembrie 2010, pe protestele care au avut de-a face cu alegerile prezidențiale. Iar raportul meu acoperă în mod detaliat aceste chestiuni. Acum aș vrea să intervin în legătură cu evenimentele cheie, evenimentele majore din acele zile. E vorba, mă voi referi la legea Belarusului privind libertatea de asociere și standardele internaționale în acest domeniu. Belarusul nu a semnat Convinția Europeană a Drepturilor Omului, însă a semnat uh, alianța, Convenția Internațională privind uh, drepturile omului, care este destul de asemănătoare în ceea ce privește libertatea de asociere. În ceea ce privește interpretarea um, CEDO, deci aceasta este folosită mai uh, degrabă pe teritoriul uh, Europei și de aceea se recurge mai degrabă la aceste standarde, deci la cele CEDO atunci când uh, analizăm atitudinea Belarusului. În ceea ce privește evenimentele din decembrie 2010, Protestele de atunci, conform legii din Belarus, au fost considerate ca fiind ilegale, deoarece autoritățile nu au fost înștiințate în legătură cu organizarea evenimentului respectiv. Însă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a emis mai multe sentințe în care hotărâri judecătorești în care a spus că dacă o adunare este pașnică, indiferent dacă e legală sau nu, ar trebui să fie tratată ca o adunare pașnică și ar trebui să se protejeze dreptul oamenilor de, de a se asocia în mod pașnic. Deci, chiar dacă din punct de vedere tehnic uh, adunarea respectivă, asocierea respectivă a oamenilor era ilegală, autoritățile aveau totuși datoria de a-i proteja pe oameni, deoarece de a le proteja dreptul la asociere, deoarece erau pașnici. Deci, aproape în toată seara um, adunarea respectivă a fost pașnică, oamenii erau liniștiți, însă au avut loc mai multe incidente, unul la începutul adunării respective și altele ulterior. Un prim incident a fost un atac al forțelor de stat asupra domnului Vladimir Neclev, un candidat la președinție și asupra celor care îl, îl însoțeau. A fost un atac neprovocat, violent și disproporționat și a marcat foarte mult cursul evenimentelor ulterioare din seara aceea. Însă, în ciuda acestui incident, majoritatea oamenilor au fost pașnici. Peste 30.000 de oameni participau, au ascultat discursurile mai multor candidați la postul de președinte și atmosfera în general era pozitivă. La ora 21.35, niște persoane care ar fi putut sau nu să aibă legătură cu adunarea respectivă au început să atace o clădire guvernamentală în apropiere. Violențele și de data aceasta au fost neprovocate și nu se știe dacă era vorba de niște agenți provocatori sau de participanți la manifestarea, la demonstrația respectivă. În ceea ce îi privește pe cei care au uh, supravegheat aceste evenimente, uh, identitatea acestora este irelevantă. Deci, după ce a avut loc acest incident, uh, lucrurile au luat o întorsătură proastă. Deci dacă au fost implicați agenți provocatori, poate că aceștia au făcut-o deci în mod deliberat pentru a, uh, justifica intervenția statului. Poliția nu a intervenit chiar imediat, însă atunci când au intervenit, au fost și ei la fel de violenți, de agresivi și au uh, folosit armele pentru a îndepărta uh, demonstranții. Nu se pare că au existat nicio, că au existat discriminări în ceea ce privește cei care au fost ținta atacurilor. Deci după ce s-a pus capăt acestui atac la clădirea guvernamentală, situația a apărut să se liniștească. Deci nu exista niciun motiv pentru ca poliția să atace demonstranții, însă au făcut-o peste aproximativ 30 de minute. S-au uh, sau au început să-i atace în mod disproporționat pe oameni pentru a-i îndepărta. Cei care au fost ținta atacurilor încercau să plece de la fața locului. Erau oameni care nu opuneau rezistență și care nu uh, se um, opuneau poliției. Deci reacția statului a fost complet disproporționată. Autoritățile statale din Belarus au spus că atacul violent asupra clădirii guvernului a reprezentat uh, o răzmeriță în masă și că cei care organizau demonstrația respectivă erau responsabili de atacul respectiv asupra clădirii guvernului. Însă, au existat niște diferențe clare între atacarea clădirii guvernului și cei care au atacat-o și restul celor care demonstrau. CEDO a spus că doar cei care sunt implicați direct în anumite fapte violente pot fi uh, trași la răspundere. Organizatorii acelei manifestări nu pot fi trași la socoteală pentru fapte săvârșite de alți indivizi. Autoritățile din Belarus însă au avut o altă poziție și au uh, dus în fața justiției um, uh, mai multe persoane activiști care erau implicați în demonstrații, însă care nu au fost implicați în atacurile respective. Deci au fost atac- acuzați de uh, organizarea de revolte în masă. Deci aceste persoane au organizat într-adevăr o demonstrație ilegală, însă nefiind implicate în atacurile violente, nu ar trebui să fie acuzați. Autoritățile din Belarus nu au făcut nicio anchetă în ceea ce privește violența la care au recurs autoritățile de stat. Au acuzat oamenii cu dovezi foarte reduse, uneori chiar nu existau deloc dovezi legate de implicarea acestora și clar trebuie revizit atât procesul de acuzare cât și uh, sentințele care au fost date și faptul că mulți au fost condamnați uh, la pedepse penale. Vă mulțumim. Domnule Deco, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a lua cuvântul în calitate de raportor al OSCE-ului privind Belarusul. E o adevărată onoare să mă aflu între cei doi uh, aspeți aici care fac o muncă remarcabilă. Misiunea care mi-a fost însărcinată în cadrul mecanismului de la Moscova, la inițiativa 14 state, s-a încheiat oficial cu prezentarea raportului meu în fața Consiliului Permanent OSCE la Viena pe 15 iunie 2011. În timpul acestei dezbateri, în numele celor 14 țări, uh, al Uniunii Europene și al Cehiei, Cehia, deci toate aceste țări uh, au uh, adoptat o poziție foarte fermă și vigilentă. În schimb, Rusia a dat dovadă de o anumită duritate diplomatică, atât în formă cât și în fond. Acest raport a fost uh, publicat online pe site-ul OSCE în engleză și sper să fie disponibilă cât mai curând și o traducere în rusă. Statele participante și instituțiile OSCE trebuie acum să asigure follow-up-ul, însă e imposibil să trecem înainte ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat uh, Uh, de la 19 decembrie încoace. E drept, actualitatea internațională ne arată că există alte crize în, uh, Uniunea, în zona Mediteranei, însă primăvara arabă nu ar trebui să ducă la o iarnă europeană. În, într-un interviu în Washington Post în martie, președintele Belor- uh, din Belarus făcea o, o comparație cu evenimentele din piața Tahrir. Deci el vorbește despre cea cincea coloană pentru a denunța mișcarea de contestare. În numele OSCE, doamna Mijatovici, reprezentanta pentru libertatea uh, media, s-a adresat pe 1 iulie președintelui Lukashenko pentru a-i cere să nu îi mai reprime pe jurnaliști. Și mai recent, Ministrul Azubalis, ministrul de externe lituanian, Lituania asigură acum președinția în exercițiu a OSCE-ul, a publicat un comunicat pe 5 iulie pentru a deplânge violențele la adresa unor cetățeni pașnici. Pe lângă aceste două poziții oficiale, uh, deplângem faptul că biroul instituțiilor democratice și a drepturilor omului nu s-a exprimat deloc și, de asemenea, a dispărut și punctul uh, focal privind uh, apărătorii drepturilor omului. În acest context dificil, mecanismul de la Moscova a fost uh, înființat și prin contacte directe și indirecte în comunitatea diplomatică și în societatea civilă am uh, aflat multe informații și mărturii uh, demne de încredere. Am văzut filme, uh, imagini, uh, fotografii ale evenimentelor din 19 decembrie și um, chiar dacă aceste documente nu apar în raport din motive de confidențialitate. Să reamintim de asemenea stipulările din articolul 6 din documentul de la Moscova, unde se spune că statele participante nu vor lua nicio măsură împotriva persoanelor, organizațiilor sau instituțiilor care au avut contacte cu misiunea de experți sau care le-au comunicat informații privind evenimentele. Raportul acoperă o perioadă de câteva luni și noi evoluții apar zi de zi, agravând uh, bilanțul încălcărilor sistematice. Însă, în acest stadiu, concluziile sunt clar severe. Toate mărturiile spun că un incident provocat de câțiva agenți provocatori neidentificați a fost pretextul pentru a îndepărta în mod brutal și indiscriminat pe cei care manifestau pașnic. De asemenea, asta a dus la o represiune um, a opoziției politice și a societății civile pentru a crea un climat de intimidare și de teroare. Nu putem vorbi de un stat de drept atunci când uh, în sistemul judecătoresc uh, se acționează în mod arbitrar. Criza a arătat că liberalizarea recentă nu era decât o simplă paranteză. Sistemul autoritar foarte centralizat s-a menținut fără să se garanteze drepturile omului. De asemenea, o grațiere după niște mărturii uh, false și după un proces expeditiv nu poate să uh, fie considerată ca fiind uh, dreaptă. Criza actuală nu se referă doar la Belarus și nu doar la vecini, ci și la toate valorile, principiile și angajamentele noastre care sunt la baza Europei. Și singura soluție este să se reformeze în profunzime statul pentru a separa puterile în stat, pentru a respecta libertățile publice, începând cu libertatea de asociere și cea de expresie, o justiție independentă și uh, imparțială, uh, căi de atac interne și garanții internaționale. Raportul meu conține astfel o listă de recomandări concrete, pragmatice, pentru ca Belarusul să iasă din acest impas și să nu mai fie izolat în cadrul comunității internaționale. Astfel, mecanismul de la Moscova nu e un scop în sine, ci doar o etapă, un punct de plecare, un apel pentru responsabilitatea și voința politică a fiecăruia. Parlamentul European trebuie să fie printre uh, cei care se mobilizează acum. Biroul Instituțiilor Democratice și a Drepturilor Omului va prezenta de asemenea o evaluare a proceselor uh, în curs. Belarusul a invocat cooperarea pe teren pentru a denunța caracterul inamical și inutil de recurgere la mecanismul de la Moscova. Însă va veni și momentul adevărului, așa cum a fost și pentru uh, observarea electorală a Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, care a dus la uh, închiderea biroului OSCE în decembrie 2010. De altfel, o rezoluție din 16 iunie 2011 a Consiliului Drepturilor Omului, cu 21 de voturi pentru, 5 împotrivă, însă cu 19 abțineri, uh, îl însar, însarcină înaltul comisar al um, Națiunilor Unite să prezinte un prim raport de evaluare a situației la următoarea sesiune, în septembrie, și le cere raportorilor tematici să uh, verifice, să fie foarte atenți la protecția drepturilor omului pe teren. Deci e clar că Belarusul nu poate să continue pe această cale, dat fiind că Uh, nu se poate răspunde, reacționa la criza socială la, prin o reprimare atât de gravă. Domnul Bilețchi. Mulțumesc. Cu toții ne-am întrebat de ce guvernul și autoritățile au recurs la această violență împotriva demonstrațiilor și încă nu avem un răspuns la această întrebare. După părerea mea, reacția a fost creată de faptul că evenimentul a fost foarte neașteptat. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă și au iar autoritățile statale, statale au reușit, au vrut să țină piept acestor manifestanți. Ceea ce a dus la represiunea masivă care continuă și în momentul de față. Jurnaliști, pol, uh, activiști politici, jurnaliști sunt uh, acum ținta atacurilor. Și nu ai cum uh, să scapi de opoziție peste noapte. Această campanie de luptă împotriva opoziției a fost planificată cu mare atenție. Să nu uităm de asemenea că și situația economică este foarte uh, grea. Inflația în ultimele luni a fost de 50%. Iar societatea pe ansamblu începe să se revolte miracolul economic belarus se pare că s-a destrămat, iar majoritatea cetățenilor acum uh, trăiesc în sărăcie. Ratingul Belarusului, de asemenea, la nivel internațional, e în, scădere, e în cădere liberă. Toate acestea au de asemenea legătură cu faptul că Rusia sprijină din ce în ce mai puțin uh, Belarusul din punct de vedere economic. În urmă cu câțiva... Deci dacă e să ne gândim la sprijinul de mai mult de acum câțiva ani, acesta a scăzut de două ori. Iar premierul Putin trimite Belarusului 4 bilioane de euro anual, însă acești bani nu sunt suficienți. Și de aceea strategia lui, Lecoș, lui Lukashenko și cea a autorităților e să afecteze prețurile interne uh, la gaz și la petrol um, rus. Deci doresc să uh, înființeze o uniune vamală cu Kazahstanul, însă pe de altă parte, doresc oarecum să-și implementeze propriile măsuri economice pentru a fi independenți. Ca urmare a acestei crize, s-au întreprins foarte multe proteste pe internet, organizate mai ales de tineri. Nu putem spune că există un organizator unic al acestor activități, nu există un lider unic. Aceste activități de protest sunt caracterizate de faptul că oamenii ies pur și simplu în stradă pentru a demonstra. Și asta s-a întâmplat practic peste tot, în toate orașele din Belarus. Locuri unde niciodată nu s-a uh, protestat. În ultimele luni, Aproximativ 2000 de persoane au fost deținute de autorități și peste 1000 au fost condamnate pentru uh, huliganism. De asemenea, anumiți protestatari au fost, au fost bătuți, Unii au fost arestați de uh, agenți în civil, de persoane în civil. De foarte multe ori, uh, judecătorii uh, iau hotărârile doar în funcție de documentele prezentate de poliție. Deci foarte multe proces au fost făcute împotriva activiștilor politici și peste 40 de oameni au fost condamnați la închisoare din cauza activităților din decembrie 2010. Mulți dintre ei au o stare de sănătate foarte proastă. Acum lansăm un apel deputaților europeni. Deci nu trebuie să încetați să faceți presiune asupra guvernului. Acestea trebuie să se mențină constant. Un jurnalist, Pacetobov, tocmai a fost condamnat, însă a fost eliberat. Iar ziarul Neva a fost închis. Eu aș vrea să vă mulțumesc în numele activiștilor bieloruși și în numele ONG-urilor pentru atenția pe care Parlamentul European o dă, um, o acordă Belarusului. Cred că această atenție va trebui să crească. Nu uităm că situația s-ar putea agrava și mă gândesc aici și la criza politică și economică. К o viză, o о э, снижении цен на визы для Belarus. Cetățenii din Belarus sunt conștienți de sprijinul dumneavoastră și vrem să reduceți cerințele pentru vize pentru cetățenii din Belarus. Cetățenii înțeleg atitudinea favorabilă a Parlamentului European față de ei. Domnul Protasievici, 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în poloneză, dacă îmi dați voie. Ca să urmez exemplu colegului meu, președintele Subcomisiei pentru Drepturile Omului. So switching to Polish. Deci vorbesc acum în limba poloneză. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă mulțumesc tuturor, doamnelor și domnilor, și în special vreau să îmi exprim uh, mulțumirile față de toți experții care au vizitat și lucrat Belarusul. Mă refer la experții care s-au implicat în statele membre OECD sau experții care au fost activi în numele acestei organizații. De ce este așa de important pentru noi? Probabil știți că din uh, decembrie anul trecut, cu Parlamentul reprezentat de președintele Buzek în uh, delegația noastră pentru Belarus, am fost întotdeauna foarte consecvenți în critica împotriva ceea ce s-a întâmplat pe 19 decembrie și după data respectivă. Care a fost uh, reacția autorităților belaruse până acum? Am fost acuzați de lipsă de obiectivitate, am fost acuzați de imparțialitate, de lipsă de imparțialitate și, de asemenea, de o poziție prea radicală în uh, evaluarea pe care am făcut-o la adresa situației interne și externe din Belarus. Ni s-a spus că suntem naivi din punct de vedere politic și avem o atitudine contraproductivă. Care au fost răspunsurile date de noi la aceste acuzații? Ori de câte ori ne-am uh, întâlnit cu omologii noștri din Belarus, am spus că uh, nu noi, nu Parlamentul European uh, a fost cel care a conchis că ultimele alegeri n-au respectat standardele internaționale, ci observatorii OSCE care au ajuns la această concluzie. OSCE se numără printre puținele, dacă nu chiar singura organizație internațională de, la care aparține Belarus. Deci am spus că nu noi am ajuns la această concluzie. Drepturile omului au fost încălcate în Belarus, standardele de bază ale democrației și anume libertatea presei, de exemplu, sunt uh, de asemenea încălcate. Lucru pe care îl cunoaștem cu toții. Și experți externi, obiectivi, independenți, confirmă acest lucru. E vorba de experți ai unei organizații din care face parte și Belarus. Întotdeauna am uh, discutat cu autoritățile din Belarus și i-am rugat, le-am rugat să respecte acele acte, acele documente pe care le-au semnat. Dacă ați semnat un document, le-am spus, prin care vă obligați să respectați aceste reguli, atunci trebuie să le respectați. De asemenea, de multe ori am auzit că societatea din Belarus, ca orice altă societate post-totalitaristă, nu este gata pentru democrație. Calea către democrație în Belarus, evident, va fi una lungă. În teorie, cel puțin, putem fi de acord într-o anumită măsură cu aceste lucruri. Poate că există țări care au nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la democrație. Nimeni nu se așteaptă ca Belarusul să se îndrepte către democrație la fel de repede ca Polonia, să spunem, Republica Cehă, Lituania, Slovacia și așa mai departe. Nimeni nu vrea să spună Belarusului că trebuie să se schimbe în același ritm cu Ucraina. Însă, ceea ce observăm în Belarus nu este doar faptul că nu se înregistrează progrese, ci chiar se fac pași în urmă. În prezent, suntem uh, martorii unor reacții paranoice în rândul autorităților din Belarus. Oamenii sunt arestați în Belarus pentru că umblă pe stradă. Dacă ieși în stradă să te întâlnești cu prietenii, să spunem, și faci acest lucru în pub, locuri publice și poate aplauzi dintr-un, moment sau alt, dintr-un motiv sau altul, poți fi arestat și poți ajunge în închisoare. E o reacție paranoică aceasta a autorităților și spun acest lucru în cunoștință de cauză. 170 de oameni aproximativ au fost arestați deocamdată sub acest gen de învinuiri, pentru acest gen de activități. Și anume faptul că s-au întâlnit pe stradă, trecători care treceau din întâmplare prin locul respectiv au fost arestați. O femeie însărcinată a fost însărcinată care uh, s-ar putea să-și fi pierdut copilul datorită intervenției brutale a copilului, a poliției. În ceea ce privește mass media, domnul Porciobut a fost un corespondent al unui ziar din Polonia care a uh, relatat evenimentele din 19 decembrie. Era un jurnalist uh, în regulă în Belarus, cu acreditare, totul în ordine, și pentru că a relatat aceste întâmplări a fost arestat și condamnat la trei luni în închisoare. A petrecut trei luni în închisoare, fără să fie avut ocazia să ajungă în instanță, fără să fie existat o hotărâre a tribunalului a fost condamnat pentru că a defăimat președintele Belarusului, se spunea. Uniunea Europeană a hotărât în cele din urmă că e nevoie să fie aplicate sancțiuni. Domnul Lajcek, reprezentant al Uniunii Europene în acest caz, a spus că, în sfârșit, se pare că sancțiunile au început să dea rezultate. Și sancțiunile par deocamdată să fie singura soluție care să ajute la corectarea acestor lucruri. <clears throat> Acum dăm cuvântul raportorului comisiei noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Această criză economică și politică în care se regăsește Belarusul de peste șase luni este o ocazie pentru Uniunea Europeană de a se îndrepta către dorim ceea ce dorim, și anume un Belarus independent, democrat, care să implementeze o economie de piață. De asemenea, trebuie să avem în vedere ce au spus experții, și anume că Bruxelles nu se poate întoarce la dialogul limitat cu Minsk, care exista înainte de 19 decembrie, cu excepția cazului în care toți cei 40 prizonieri politici sunt eliberați și își pot relua activitățile. Există câteva știri în această direcție de curând, dar cred că trebuie să uh, urmărim foarte îndeaproape care sunt condițiile care trebuie să fie puse dacă aceștia vor fi eliberați. Dar încă o dată subliniez, toți cei peste 40 de prizonieri politici trebuie să fie eliberați. Sunt convins de faptul că Uniunea Europeană trebuie să facă eforturi pentru a lucra de aproape cu Ucraina și cu Rusia pe acest subiect. Săptămâna trecută la Strasburg. Ne-am întâlnit cu ministrul de externe al Ucrainei, Constantin Grishenko, și l-am întrebat ce trebuie făcut în primul rând în această situație. Ne-a spus că guvernul lucrează îndeaproape cu uh, guvernul belarus și exercită presiuni asupra min, capitalei Minsk pentru a elibera prizonierii politici. Asta, cred eu, este un mesaj important. De asemenea, este important să vedem că Moscova înțelege că uh, parteneriatul său cu Uniunea Europeană trebuie să includă și modernizarea relațiilor cu vecinii săi, printre care se numără și Belarusul. Sunt de acord cu cei care au subliniat nevoia de a îmbunătăți regimul vizelor pentru Belarus. De multe ori aici în Parlament am spus că a, nu facem decât să construim un nou zid al Berlinului, economic și de vize pentru cetățenii din Belarus, care trebuie să plătească o treime sau un sfert din uh, salarul lor pentru a obține o viză, pentru a intra în Uniunea Europeană. Și săptămâna trecută o comisie germană pentru relații economice cu Estul a prezentat rezultatul unui studiu în care au fost implicate 200 de mari companii privind impactul vizelor economice uh, pentru cooperarea dintre UE și Belarus și alte state din Est. Și în jur 25 de companii se pare că își pierd contractele față de concurenții lor datorită problemelor de viză. Deci iată că nu, pierderile nu sunt doar într-o singură parte și trebuie să înregistrăm progrese. Și asta nu într-un viitor îndepărtat, ci într-unul cât mai apropiat. Și în încheiere, Uniunea Europeană trebuie să își intensifice dialogul cu opoziția din Belarus, lucru pe care îl și facem. Pe de altă parte, ar fi util să stabilim contacte și cu politicieni care acționează pe poziții moderate din Minsk, din alte orașe, orașe și cu funcționarea regimului actual, fiindcă uh, unii dintre aceștia vor și ei reforme și vor să vadă o schimbare a regimului. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Acum domnul Vigenin, care este copreședinte al adunării parlamentare Eurone, să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Negative, начин, тъй като Domnule președinte, situația evoluează în sens negativ, iar uh, motivul acestei, uh, acestui schimb de opinii uh, îl reprezintă rezultatele alegerilor prezidențiale din decembrie anul trecut. Acest rezultat Uh, ne-a decepționat uh, pe noi toți. Noi speram că prin rezultatul acestor alegeri lucrurile se vor schimba încet încet spre uh, bine. Însă ziua alegerilor ne-a demonstrat exact opusul. În cadrul Euronest, care a fost înființată la început în, lipsa Belarusului, pentru că a fost imposibil după aceste alegeri prezidențiale ca eh, Belarusul să fie inclus. Ei bine, eh, în cadrul Euronest am eh, constituit un grup de lucru pentru Belarus, din, constituit din reprezentanța ai parlamentelor, a, a Parlamentului European, a țărilor membre, respectiv cu participarea a cinci a, cinci, uh, cu reprezentanți din cele cinci state care s-au alăturat din estul Europei. Uh, acest grup de lucru a avut uh, chiar un vicepreședinte din partea Parlamentului European și unul din partea Parlamentului Republicii Moldova um, există uh, opinii în rândul celor cinci uh, parteneri care consideră că Rusia ar trebui cooptată într-o formă sau alta în acest grup, dar cred că în ce privește Belarus, um, cred că uh, trebuie să procedăm altfel și într-o manieră concertată. Am o întrebare la adresa oaspeților uh, noștri care uh, știu că urmăresc îndeaproape evenimentele din Belarus. Și anume, ce șanse există pentru etablizarea unui mediu liber și democratic, care să permită în cele ce urmează uh, desfășurarea unor alegeri uh, libere și democratice. Cred că noi, în, dinspre Uniunea Europeană, avem posibilități eh, limitate de a interveni. Cred că am făcut eh, tot ce ne-a stat în putință până acum. Adică, Uniunea Europeană Uh, s-a deschis în fața cetățenilor uh, din Belarus și încercăm să distingem între cooperarea uh, cât se poate dificilă deocamdată cu statul Belarus și cooperarea și deschiderea față de societatea civilă din această țară. Tocmai de aceea cred că dacă relaxăm și regimul de emitere a vizelor pentru cetățenii din Belarus, venim și mai mult în întâmpinarea acestora. Și atunci, în acest context, vreau să întreb ce am putea să facem în plus pentru Belarus. Cum putem să susținem și mai mult, din punct de vedere politic, dar și moral, opoziția din Belarus? cum putem să facilităm activitatea și să, eh, opoziție și să, să o stabilizăm. Mi se pare foarte salutar eh, și fast că opoziția din Belarus eh, ne poate vizita atât de des, dar important este să susținem opoziția în țara ei. În ultimele săptămâni luni au avut loc incidente care au demonstrat încă o dată în plus că în Belarus domnește uh, un regim uh, polițienesc sau cel puțin semi-polițienesc care este pe cale de a se consolida rapid. Eh, eu știu că va mai dura eh, multă vreme până când situația se normalizează, dar cred că eh, și sper că sancțiunile împreună cu criza financiară economică își vor aduce și ele contribuția. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Lansberg, Lansbergis. Două minute. Am să îmi formulez o întrebare cu privire la situația actuală după evenimentele din 19 decembrie. Ce am văzut eu? Lukashenko și KGB-ul au fost foarte bine pregătiți să atace demonstratorii, dat fiind că urăsc opoziția politică. Și au avut nevoie doar de un mic pretext cum ar fi câteva mii de persoane care s-au apropiat de ușile și ferestrele lor. Aș vrea să vă rog să comparăm această situație cu alte situații postelectorale când protestatarii s-au apropiat și au amenințat sediul lui Lukashenko și domnul Milinkievici a spus să nu fie atacată clădirea și pentru asta a fost condamnat mai târziu de alții din opoziție. Uneori chiar a fost numit trădător. Aș vrea să știu dacă s-au tras niște învățăminte din toată această situație sau nu și care este în prezent șansa, oportunitatea de a construi o opoziție democrată unită cu programe și strategii bine consolidate. Există motive pentru acuzațiile făcute de autorități că opoziția a fost plătită de Occident și de Moscova pentru a acționa în această direcție? Mulțumesc! Domnul Schulz acum. Întrebarea mea se leagă tocmai de uh, tema abordată de colegul Landsbergis. În ce măsură acești provocatori, dacă au fost provocatori, sunt uh, identificați între timp? Pentru că există înregistrări uh, video care arată oameni care sunt violenți în stradă, care uh, se, care aruncă în clădiri cu diferite obiecte, deci la, la o examinare poliționească temenică, acești oameni trebuie să poată fi identificați. În al doilea rând, domnule Bielațchi, în ce măsură o o măsură politică cum ar fi uh, cea a negocierii de tip masă rotundă, cum a fost uh, cazul în Polonia, în ce măsură așa ceva ar putea să uh, faciliteze dialogul politic astfel încât să se ajungă la un consens politic cu opoziția. Mulțumesc. Domnul Kellam. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mă încurajează poziția aceasta comună asumată de Uniunea Europeană într-un sfârșit, și anume principiul condiționalității. Să se spună că dacă prizonierii politici nu sunt uh, eliberați, și integrați în societate, nu va exista reluarea dialogului. Acum un an poziția era oarecum diferită și liderii noștri erau uh, puțin cam prea încântați de a re, uh, strânge legăturile cu Lukashenko. Uh, nu ai cum să ai un impact asupra dictatorilor prea mult, asta este evident. Dar întrebarea mea pentru oaspeții noștri este următoarea. Cum evaluați ultimele evoluții din societatea civilă din Belarus? Există o generație de tineri care folosesc Facebook și uh, calculatoare internet, oare pot aceștia să-și creeze propriile organizații? Care sunt posibilitățile de restaurare a unei opoziții unite? Aceasta cred că este o precondiție foarte importantă și comisarul Füle s-a întâlnit în ultimul timp cu o serie de lideri din Belarus și a Uh, încurajat să își unească eforturile. Și, într-un final, un membru al Parlamentului, uh, credeți, poate face ceva pentru a sprijini prizonierii politici din Belarus? Putem, de exemplu, să-i adoptăm? Să le trimitem niște vederi? Să ne asumăm uh, o responsabilitate? Să dăm dovadă de interes față de soarta lor? Mulțumesc, doamna Andrichiene, acum. Mulțumesc, domnule președinte, am să vorbesc în limba mea. Mulțumesc. Aș vrea să încep prin a mă referi la cele spuse de domnul Protasievici. Da, este adevărat, situația din Belarus se înrăutățește. Situația s-a înrăutățit deja, dar asta nu face decât să demonstreze slăbiciunea regimului. Un mic grup de oameni care se adună și aplaudă în stradă sunt are- arestați și asta nu face decât să demonstreze care este stadiul de disperare în care a ajuns regimul. În toamnă vom fi martorii altor evenimente din Belarus, care vor fi de asemenea foarte interesante și aș vrea să îi pun câteva întrebări domnului Berețchi și uh, celorlalți intervenienți. Aș vrea să vă întreb cum evaluați poziția Uniunii Europene. Considerați că aceasta reușește să se exprime într-un singur glas? După părerea dumneavoastră, există state membre care sunt mai degrabă pragmatice și au o poziție separată și acest lucru are un impact asupra Belarusiei? Domnul președinte, iată, ați auzit niște întrebări foarte interesante și avem 15 minute până trebuie să închem acest punct de pe ordinea de zi, așa că aș vrea să vă invit pe fiecare să răspundeți timp de 5 minute. Poate ar trebui acum să începeți în ordine inversă și să începem cu domnul Bielatski și apoi domnul Deco și domnul Ianmar. Aveți cuvântul, deci. În ceea ce privește alegerile care vor avea loc anul viitor, în toamnă, alegerile generale, și dacă există posibilitatea să ajung, să existe alegeri libere. Asta dacă autoritățile nu vor face niște schimbări foarte mari. Trebuie să vedem dacă respectă condițiile și aici vorbim despre libertatea presei, libertatea de asociere, libertatea organizațiilor politice. Dacă deci toate aceste chestiuni nu sunt um, abordate și rezolvate, nu o să existe alegeri libere. Pe de altă parte, situația este una foarte dinamică. Există mai multe posibile scenarii pe care le avem în vedere. De exemplu, în toamnă vom lansa acțiuni și campanii politice pe scară largă. Opoziția este deja unită, lucru care este foarte îmbucurător. În ceea ce privește întrebarea dacă este posibil să se mențină o poziție unită a democrației, acel lucru, acest lucru este dificil. În prezent nu există o poziție unită. Există domenii unde toate forțele opoziției sunt unite, de exemplu, eliberarea prizonierilor politici. Însă, deocamdată, nu există acțiuni comune discutate. O să vedem ce se întâmplă în toamnă. Ce s-a întâmplat în țări cum ar fi Tunisia, după părerea mea, ilustrează că dacă sunt lansate proteste în masă împotriva guvernului, dacă există mișcări masive pentru democrație, nu contează dacă există structuri bine formate sau dacă forțele de opoziție sunt uh, unite. Acum trei luni am fost în Tunisia și am auzit că nu exista opoziție politică ca atare, ci masele au fost cele care au cerut schimbare. Lucru care trebuie avut în vedere și în Belarus. În ceea ce privește orientarea pro-occidentale sau pro-Rusia, este dificil să facem această diferențiere, dar trebuie să luăm în considerare faptul că a fost exercitată o mare presiune de către autorități uh, față de opoziție și cred că opoziția are în rândurile sale reprezentanța ai serviciilor secrete din Belarus. Deci e o situație foarte complexă și e dificil să identifici concret situația. S-a pus o întrebare cu privire la prezența unor agitatori pe 19 decembrie. Nu avem dovezi concrete în acest sens. Urmărim îndeaproape toate procesele care se desfășoară împotriva celor care au fost acuzați că ar fi atacat Parlamentul, că au spart ferestrele și așa mai departe. Este dificil să spunem dacă au existat astfel de agitatori sau nu. Este clar că dacă au fost, ei n-au fost arestați. Au fost arestați niște oameni obișnuiți care au protestat. Însă numărul participanților activi care uh, s-au strâns în uh, fața, parlament, în fața clădirii guvernului au fost cam 30, pe când manifestanții propriu-zis au fost între 15 și 20 de mii. În ceea ce privește ideea aceasta a mesei rotunde, ideea este una foarte bună, dar deocamdată nu există informații din partea autorităților din Belarus că ar fi gata să negocieze cu opoziția. Cred că criza economică nu este chiar așa de gravă încât să forțeze autoritățile din Belarus să înceapă negocierile cu opoziția. Deocamdată. Ultimele evoluții la nivelul societății civile, după părerea mea, arată faptul că situația nu e chiar așa de rea, că în ciuda presiunii exercitate de autorități în ultimele șase luni uh, la adresa societății civile, în mare, oamenii continuă să rămână activi și, evident, este clar că aceste activități acoperă sau includ grupuri din ce în ce mai mari de oameni, oamenii în general, societatea în general care participă la aceste mișcări, jurnaliștii, activiștii, populația în general au rezistat presiunii exercitate prin aceste procese politice. În ceea ce privește poziția Uniunii Europene, da, noi auzim o singură voce, vocea Parlamentului European, se aude foarte clar și faptul că există sancțiuni economice concret dirijate, um, care sunt mult mai concrete decât în trecut, reprezintă un semnal foarte important transmis de Uniunea Europeană către guvernul din Belarus. Acest semnal a fost auzit de către guvern, fiindcă orice tip de presiune politică, orice mecanism folosit pentru a-l sancționa pe Lukashenko și guvernul Belarus până acum n-au dat rezultate, dar presiunea economică este calea de urmat. Asta este semnalul care trebuie să fie transmis. Mulțumesc, profesorul Deco, acum. Mulțumesc. Întâi de toate, cred că prioritatea este, evident, eliberarea prizonierilor politici, dar nu doar eliberarea, ci și reabilitarea și integrarea lor în uh, societate și redarea tuturor drepturilor pe care le au a fost pusă o întrebare cu privire la situația libertății. Am impresia că în prezent există un fel de sabia lui Damocles care atârnă asupra activiștilor și apărătorilor drepturilor omului. Acțiunea acestora este tolerată, mă gândesc la agenții de presă, la ONG-uri neînregistrate, dar care au o situație foarte precară, foarte fragilă și întotdeauna acționează sub amenințarea uh, unui nou val de represiuni. Pentru a înțelege mai, bune situa- mai bine situația, așa cum a fost spus, trebuie să vedem care este ponderea serviciului secret a KGB-ului și a întregului, întregii structuri care, sub uh, <clears throat> perdeaua aparatului politic uh, induce un climat de teroare în țară cu aceste liste negre. Copiii uh, opozanților au fost interogați uh, în licee, există liste negre secrete care interzic acestor elevi sau studenți să meargă la școală. Există interogatorii uh, anticipatorii care au rolul de a descuraja orice formă de opoziție în rândul societății. Când vorbim despre justiție, despre procese, trebuie să înțelegem că sistemul juridic este foarte arbitrar, inclusiv judecătorii care se tem, avocații care nu sunt uh, avocați care își apără clienții, ci uneori uh, nu fac decât să-i acuze și mai mult. Deci trebuie să ne reamintim care este situația și să înțelegem că există o comparație cu dictaturile comuniste. Care este soluția de bază. Întâi de toate, Uniunea Europeană este important să vorbească într-un singur glas, să încerce să își mobilizeze aliații. Statele Unite sunt foarte implicate. Trebuie să găsim o modalitate de a mobiliza Rusia și Ucraina și să identificăm sancțiuni, dar sancțiuni bine orientate, inteligente, care să nu ducă la tăierea contactelor și sancțiunile economice să nu ducă la o înrăutățire a stării populației, fiindcă riscăm să avem o nouă situație gen cea din Cuba, care uh, se simțea sub asediu. Și cred de asemenea că trebuie să multiplicăm uh, contactele cu autoritățile, fiindcă s-a spus că nu neapărat toată lumea urmează direcția impusă de președinte. Sigur, dincolo de președinte, există un sistem represiv foarte bine pus la punct și există un principiu care va fi impus cu criza financiară și cred că trebuie să găsim o soluție, o tranziție lină pentru țară, știind, așa cum ne spune Brecht, că nu putem schimba un popor. Trebuie să găsim o alternativă credibilă care să fie valabilă și pe plan politic. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule profesor. Domnul Ianon acum. Mulțumesc, domnule președinte. Chestiunea prizonierilor politici a fost deja evidențiată și este o prioritate pe agenda politică a liderilor uh, uh, Uniunii Europene. Uh, este nevoie și de reabilitare, dar aceasta ar trebui să includă și o reexaminare completă a cazurilor care au fost acționate în justiție împotriva acestei persoane, astfel încât uh, chiar dacă au fost eliberați, persoanele să nu rămână cu un dosar penal în acte. Deci trebuie ca și circumstanțele uh, arestării și uh, condamnării acestor persoane să fie lucidate. În ce privește justificarea uh, replicii la autorităților la evenimentele din 19 decembrie, uh, Aici, eh, din nou, avem nevoie de claritate, pentru că agita, așa zis și agitatori nu au fost judecați, nu au fost condamnați și trebuie ca cineva să se asigure că aceste persoane vor fi și ele aduse în fața justiției. De asemenea, este nevoie de o mai extinsă anchetă în legătură cu Uh, răspunderea pentru aceste acțiuni, cine a dat ordinele, cine a avut planul de a și cine a dispus uh, organizarea unei acțiuni de represiune. Că a fost asta organizat la nivel prezidențial sau la un nivel inferior, trebuie lămurit. Trebuie să recunoaștem că se pare că uh, există o serie de proteste foarte diversificate, unor chiar foarte inventive, peste tot în Belarus. Uh, evident că există sancțiuni din partea autorităților, poliția arestează foarte multe persoane, dar uh, odată ce uh, Eh, lucrurile au scăpat de sub eh, presiune, eh, este foarte dificil după momentul 19 decembrie să forțezi cetățenii să-și recapete atitudinea docilă și submisivă. Uniunea Europeană cred că ar trebui să mizeze tocmai pe acest potențial care a fost dezlănțuit și ar trebui să poarte un dialog uh, extins cu organizațiile societății civile uh, și să încerce să abordeze nu doar câteva ilustre personalități, ci să, uh, să recunoască eforturile opoziției, să contacteze opoziția pe toate fronturile și să um, se adreseze întregului spectru de voci care evident au nevoie de susținere în următoarele luni. Procesul care se prefigurează cu siguranță va fi unul lung, dar trebuie să punem uh, presiune asupra autorităților, în același timp însă uh, trebuie să și ajutăm organizațiile societă- societății civile. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc și acum uh, rog pe oaspetele nostru să facă niște remarci de încheiere. Domnule raportor, aveți cuvântul. Uloženie ze strony naszych gości. Întâi de toate, aș vrea să vă mulțumesc din suflet pentru aceste prezentări extraordinar de interesante uh, la care am putut uh, participa. Și vă mulțumesc și pentru faptul că ați încercat să dați o interpretare juridică a evenimentelor din 19 uh, decembrie de la Minsk reprezentanții organizațiilor internaționale care au luat cuvântul azi ne-au arătat uh, cât de largă este paleta evenimentelor care au avut loc pe 19 decembrie, care a fost desfășurătorul acestora, cum au reacționat autoritățile. Se pare că demonstrația pașnică ce a avut loc uh, atunci nu a fost sursa problemelor care au apărut după aceea la Minsk, ci a constituit doar pretextul unei uh, represiuni disproporționate din partea autorităților belaruse. Mulți activiști ai opoziției se află din nou în închisoare și uh, urgența majoră a momentului este să obținem eliberarea și reabilitarea lor. Se pare că OSCE a confirmat și deci nu doar Parlamentul European pare să um, nu doar Parlamentul European este în dezacord cu măsurile uh, luate de regimul belarus, ci și OSCE Uh, le critică. Suntem uh, foarte recunoscători pentru analizele pe care le-ați prezentat în legătură cu informațiile care s-au scurs din Belarus uh, în legătură cu acest proces și trebuie acum să vedem cum putem exercita presiune asupra regimului de la Minsk pentru a obține eliberarea prizonierilor politici. Trebuie să găsim noi pârghii pentru a induce o schimbare în Republica Belarus. Și din acest punct de vedere al posibilelor schimbări, toamna care urmează va fi foarte interesantă. Președintele, mulțumesc. Vreau să mulțumesc uh, și eu pentru contribuțiile dumneavoastră, onorați uh, deputați. Sunt de acord cu dumneavoastră și, într-adevăr, trebuie să menținem uh, presiunea asupra regimului de la uh, Minsk pentru a obține eliberarea uh, prizonierilor și pentru a induce în continuare unele schimbări în sensul democratizării țării. Înainte de a apărea aici în Uh, fața dumneavoastră. Am avut un contact telefonic cu jurnalistul care a fost uh, uh, condamnat în urma acestor evenimente și care a fost în închisoare. Acesta mi-a spus așa, spune-le, te rog, tuturor acelora care sunt acolo, că am fost eliberat doar pentru că a existat o presiune internațională și pentru că au fost impuse unele sancțiuni economice care uh, afectează uh, regimul uh, Lukashenko. Deci aceste sancțiuni par să fie singurele elemente de forță din partea instituțiilor internaționale care se pare că au efect. Eh, eu nu pot decât să transmit această rugăminte către dumneavoastră și vă mulțumesc, președintele ședință. Mulțumim foarte mult pentru acest apel, mulțumesc tuturor invitațiilor pentru participare și vă mulțumesc tuturor, eh, stimați deputați, pentru contribuțiile pe care le-ați făcut.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 Please, Stimați colegi, trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Vă rog așadar să vă ocupați locurile în sală pentru ca să putem porni dezbaterea. Următorul punct privește schimbul de opinii cu reprezentanți ai opoziției siriene cu privire la situația actuală din Siria. Facem acest lucru împreună cu membrii delegației pentru relațiile cu țările Mașrec. Îl salut pe domnul Mare David, care este președintele acestei delegații. Știți că de trei luni încoace în Siria au, loc, au loc demonstrații uh, pașnice care sunt uh, uh dizolvate în mod violent uh, de regimul uh, sirian. Săptămâna trecută, Parlamentul European a solicitat uh, printr-o rezoluție uh, Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite să uh, intervină în această problemă, în special în ce privește arestările nelegitime și tortura aplicată copiilor. Se solicită și impunerea unor noi sancțiuni împotriva Siriei. De asemenea, salutăm în mijlocul nostru ca să ne ajute în evaluarea situației, uh, figuri ilustre ale uh, opoziției siriene, odată pe domnul dr. Haitam al-Maleh, care tocmai a fost eliberat uh, luna în, în martie acestui an din închisoare după 17 luni de detenție arbitrară. Iată, acest lucru deja spune foarte multe. De asemenea, îl salutăm în mijlocul nostru pe domnul Burhan Galiun, care este directorul uh, Centrului de Studii Contemporane asupra Orientului uh, la Universitatea Sorbonne Nouvelle, unde este și profesor universitar. Um, vom încerca cu domnul doctor Haitam Almelech pentru a ruga să ne prezinte situația de acolo. Vă rugăm uh, să vă limitați amândoi la 10 minute în intervențiile dumneavoastră pentru a uh, permite și formularea unor întrebări. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru invitația dumneavoastră. Dar mulțumesc în același timp și tuturor popoarelor și guvernelor care mi-au fost alături în uh, timp ce eram în detenție. Vreau să-l mulțumesc pentru faptul că și-au folosit puterea și influența împotriva regimului Assad pentru a obține eliberarea mea. iată, vin la dumneavoastră din Siria, unde acum trei luni a izbucnit o adevărată revoluție. Oamenii sunt uh, confruntați cu un regim autoritar. Încă de la începutul acestei revoluții, regimul a deschis focul împotriva civililor care nu au purtat niciun fel de arme, pistoale sau alte uh, arme. Toți oamenii, în toate orașele, în toate satele în care au demonstrat, uh, s-au comportat într-o manieră pașnică. De aceea nu înțelegem de ce regimul împușcă acești oameni. Dar acest regim, încă de pe vremea lui Hafez al-Assad uh, din anii 80, uh, a procedat mereu astfel și nu s-a schimbat deloc. Între 80 și 90 am pierdut între 60 și 70 de mii de cetățeni prin masacre comise în închisori și în afara lor. Aceeași gândire, aceeași mentalitate continuă de pe vremea lui Hafez al sad uh, și până în zilele astăzi și este transmis uh, fiului său. Noi, opoziția, am apelat la regimul politic, spunând că dacă se dorește un dialog, atunci trebuie mai întâi să înceteze focul de armă. Trebuie să înceteze atacurile din partea serviciilor secrete. Trebuie să înceteze influența și manifestările de represiune exercitate. Pentru că doar așa se poate discuta deschis. Dar nu s-a întâmplat nimic. Regimul în continuare arestează cetățeni, ucide cetățeni și momentan avem în închisori 15.000 de oameni fără nicio judecată și fără niciun motiv. Peste 2.000 de victime sunt deja consemnate și în jur de 1500 de cetățeni au dispărut fără urmă. Dar sunt și în jur de 100 de copii sub vârsta de 12-15 ani au dispărut. Tortura nu are nicio limită în Siria. Chiar dacă regimul sirian a Uh, semnat acorduri internaționale care interzic tortura. Regimul nu-și respectă angajamentele. Nu respectă contractele, acordurile semnate în plan internațional. Și nu-și respectă, nu respectă legea nici în, intern, în plan intern nu respectă de fapt niciun fel de lege. Regimul conduce țara prin ordine. Știți cum se spune la noi, legea e în uh, cărți și cărțile sunt pe rafturi. Ei bine, cum să putem trăi într-un astfel de regim, cu un astfel de regim de putere? I-am transmis mai multe scrisări lui Bashar Assad, încă de la începutul mandatului său de acum peste 10 ani și am transmis aceleași scrisori și celor mai importante personalități, uh, șefii serviciilor secrete, miniștri și așa mai departe. M-am adresat uh, unui număr foarte mare de persoane, dar nimic nu s-a întâmplat. Observ astfel că nu există o cale pentru dialog. Așadar, s-a scurs mult sânge în străzi. Avem pierderi enorme, dar regimul nu pare să fie influențat de acest lucru. De partea noastră, opoziția încearcă să se grupeze, să se organizeze, să se întâlnească în niște reuniuni în care să uh, dezbată uh, problemele uh, viitorului țării, pentru că suntem de părere că acest regim se apropie de sfârșitul său. Nu există posibilitatea și nu mai există șanse ca țara să fie condusă mult timp în acest fel. În opinia mea, regimul acesta, ca și orice alt guvern, a ajuns la sfârșitul uh, existenței sale. Acum, sigur, se încearcă publicarea unor noi legi pentru guvernarea în condițiile actuale a țării. Însă, trebuie să ni se permită să putem schimba această țară, să o trecem de la un regim dictatorial la o țară democratică, liberă, care respectă toate popoarele, toate uh, minoritățile religioase sau etnice care conviețuiesc în țara noastră. Opoziția va discuta pe 16 la Damasc viitorul Siriei. De asemenea, în aceeași zi vom avea o întâlnire și la Istanbul cu membrii diasporei. Și la câteva zi, zile după aceea vom încerca să reorganizăm o întrunire a tuturor forțelor de opoziție pentru a ne contora uh, poziția. Noi eh, considerăm că Europa este un partener pentru noi. Există o îndelungă istorie de cooperare cu Europa, după cum știți. Și cred că dacă Europa susține această revoluție, dacă susține oamenii care ies în zilele acestea eh, în stradă, atunci eh, și pentru noi și pentru dumneavoastră, pentru ambele părți, lucrurile se vor îndrepta spre bine. Mă gândesc inclusiv la emigranții din Siria, cu care știu că aveți în unele cazuri probleme. Eu sper de aceea să putem schimba Siria, să oferim un viitor mai bun și să ajutăm astfel ambele părți. În prezent, de exemplu, armata împânzește toată țara. Avem peste 3.000 de tancuri care patrulează în jurul satelor, orașelor. Ele practic uh, blochează orice cale de comunicare, asigurarea uh, apei potabile, asigurarea cu alimente. Da? Și militarii, practic, uh, scot oamenii din casă și încep să-i tortureze în plină stradă. Iar soțiile bărbaților astfel maltratați nu au ce să facă decât să privească îngrozite aceste scene. Cum putem ieși din această situație teribilă? Poporul sirian este un popor curajos și un popor bun. Și mă refer la toate păturile societății care contribuie la națiunea siriană. Eu sper că vom obține un ajutor, un ajutor politic din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, noi vă mulțumim, domnule Armele. Thank you very much and now I'm asking professor... Și acum vreau să rog pe domnul profesor Galiun să mi se adreseze. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc în primul rând pentru faptul că ne-ați invitat aici. De a parle euh, d'une cause que tout le monde voit aujourd'hui. Vă mulțumesc pentru invitația de a vorbi despre această cauză sfântă a tranziției de la un regim foarte autocrat, un sistem de dictatură către unul democratic. După cum știe toată lumea, Siria e o țară cu un trecut milenar care întotdeauna a știut să-și integreze toate comunitățile și să aibă astfel o națiune care se caracterizează prin spiritul de toleranță, de pace și pe o, un nivel de civilizație crescut. Știți că Partidul BAS a stabilit un regim uh, de tip sovietic în care toate libertățile au fost eliminate, drepturile sunt încărcate, iar cetățenii sunt uh, umiliți în mod sistematic. Din păcate, politica europeană din ultimii 30-40 de ani a închis ochii oarecum față de ceea ce se întâmpla. S-a dorit în primul rând să se mențină stabilitatea într-o regiune unde se află trei pătrimi din rezervele de hidrocarburi, hidrocarburi și pentru europeni, securitatea și stabilitatea Israelului a fost o prioritate. Țin să reamintesc acest lucru și sper că în sfârșit se va lua hotărârea de a pune capăt acestei politici care a favorizat un sistem dictatorial. Assad și regimul său au fost întotdeauna percepuți ca niște stâlpi ai stabilității în, mijlocul, în Orientul Mijlociu și acum ei sunt sursa tuturor dezordinilor prin care trec atât sirienii cât și celelalte popoare vecine. Acestea fiind spuse, acum ne aflăm într-o situație în care nu ne-am mai aflat niciodată. Niciodată sirienii nu au fost atât de hotărâți să-și uh, preia drepturile. Niciodată nu au fost sirieni atât de hotărâți să-și stabilească propriul viitor și să se elibereze de acest regim și niciodată niciun regim nu a tratat cu atâta uh, barbarism uh, propriul popor. Deci nu suntem aici pentru a vă duce, pentru a vă da informații. Cred că sunteți uh, și dumneavoastră la curent în legătură cu ceea ce se întâmplă în Siria. Vă cerem însă să sprijiniți alegerea făcută de acest popor și anume de a avea regimul pe care îl merită și anume un regim care să țină cont de opțiunile populare și care să reprezinte un guvern ales de popor și care să reprezinte poporul. Opoziția din Siria a avut nevoie de foarte mult timp pentru a se organiza, însă momentul de față e pe cale de a o face. S-au organizat foarte multe conferințe pentru a clarifica pozițiile tuturor și pentru a edifica principalele curente. Și azi și mâine și pe viitor vor avea loc uh, conferințe importante. Trebuie să știți că opoziția din Siria nu este dezbinată, așa cum spune. E o opoziție cu caracter multiplu, ceea ce e firesc. Orice opoziție ar trebui să fie așa, să aibă fațete multiple. Însă opoziția e unită în jurul unei platforme comune care se rezumă prin următoarele puncte. În primul rând, întreaga opoziție e de acord să se facă tranziția către un regim democratic. Deci întreaga opoziție respinge ideea unui compromis cu regimul actual. 2. Întreaga opoziție siriană respinge orice formă de intervenționism militar uh, din partea străinilor toți cetățenii sirieni, toți sirienii sunt de acord deci să respingă orice formă de intervenție străină și sunt siguri că prin propriile forțe și prin propriile mijloace pot să țină piept și să pună capăt acestui regim dictatorial. Al treilea element din această platformă. Toți sirienii sunt de acord pentru a concepe, a se gândi la o Sirie unită, respingând astfel orice formă de discriminare pe temei etnică, religios sau alte forme de discriminare. discriminare. Deci aici asistăm la o mobilizare a Vezi că regimul actual încearcă să instige la astfel de sentimente etnice sau religioase pentru a destabiliza opoziția. În al patrulea rând, întreaga, toți sirienii cred că opoziția trebuie să se facă în mod pașnic. Manifestanții resping orice formă de violență. Și în această privință putem să spunem că opoziția siriană e într-adevăr unită. Acum, să vedem care sunt cerințele, ce anume solicită poporul sirian de la europeni. În primul rând, împreună trebuie să vedem ce mijloace putem pune în practică pentru a ajuta poporul sirian să-și îndeplinească aspirațiile în procesul de tranziție democratică. Prezența unor deputați, a unor politicieni europeni pe teren poate fi de o mare utilitate pentru a-i proteja pe manifestanți și cer partidelor politice să se gândească la niște inițiative noi. Însă cred că Europa, în general, Parlamentul European pot să ne ajute. S-ar putea gândi, de exemplu, la înființarea unor servicii care să aducă soluții practice și rapide uh, la nevoile urgente pe care le are poporul sirian în această fază de tranziție atât de dificilă. Deci dumneavoastră va trebui să vedeți ce fel de sprijin puteți uh, da și cum puteți ajuta poporul sirian să iasă din această fază atât de dificilă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule profesor. Acum îl rog pe colegul meu, Mario David, președintele delegației, să intervină. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, le mulțumesc uh, domnilor Almaleh și profesorului Galiun pentru prezentarea făcută și pentru mărturia adusă. E clar, uh, noi, Parlamentul European, urmărim cu mare atenție și cu mare grijă ceea ce se întâmplă în țara dumneavoastră și așteptăm cu nerăbdare să putem sprijini orice mișcare care, în primul rând, va pune capăt vărsării de sânge criminale care are loc acum și, în al doilea rând, să îmbunătățească condițiile pentru uh, consolidarea democrației, deoarece avem în comun multe valori. Eu aș avea trei întrebări. Domnul uh, profesor Galion a menționat mai multe mișcări, mai multe, mai multe acțiuni concrete pe care noi, și când vorbesc despre noi, nu mă gândesc neapărat la Parlamentul European, ci la Uniunea Europeană, deci pe care le putem întreprinde noi. Deci anumite măsuri concrete pe care le putem cere Consiliului și Comisiei spre adoptare pentru a atinge următoarele obiective. În primul rând să punem capăt vărsării de sânge și în al doilea rând să avem o tranziție pașnică către o societate mult mai deschisă și democratică. Și nu cred că folosesc aici uh, un termen greșit, deoarece fie există o democrație, fie nu. Deci nu pot vorbi în termeni mai democratici. Deci a, de a sprijini tranziția către o societate democratică. Și în alt rând, credeți că autoritățile iraniene joacă un rol uh, în ceea ce privește reacția autorităților siriene față de revoltele propriului popor. Și în al treilea rând, când uh, ne uităm la primele avertismente, primele avertizări și cereri făcute de tribunalul vrem, deci e clar că aici uh, autoritățile joacă un rol. Și ultima întrebare. Credeți că pentru a distrage atenția publică, atenția opiniei publice în ceea ce privește situația din, uh, din Siria, deci credeți că vor uh, insista asupra evenimentelor de la granița cu Israelul? Domnul Pöttering are cuvântul președinte delegației cu Mijlociu. Mulțumesc, domnule președinte. Au fost uh, foarte impresionante mărturiile celor doi oaspeți. Personal vreau să vă spun că vă stăm alături în deplină solidaritate. Ați folosit uh, cuvântul stabilitate, dar stabilitatea nu poate exista fără libertate și democrație. În anii 70, pe continentul european, când încă era comunism la noi, tot am vorbit de, de stabilitate, dar a fost uh, stabilitatea pe care o resimți când uh, te plimbi prin cimitir. Ei, noi vă dorim succes în demersurile noastre și, și când uh, vrem să intervenim, vrem să vă ajutăm fără să ne amestecăm în treaba dumneavoastră. De aceea ne-ar face plăcere dacă dumneavoastră ne-ați propune Uh, unele uh, posibilități de uh, acțiune. În anul 2000, anul dialogului dintre culturi, Marele Muftiu din Damasc, Hasun, a vorbit aici, în Parlamentul European, despre dialog, despre cooperarea dintre religii, dintre societăți. Acum câteva săptămâni i-am scris acestui mare muftiu o scrisoare în care îl rugam ca împreună cu comunitățile creștine să se uh, uh, impună pentru uh, a pune capăt violențelor din partea regimului. Răspunsul din partea muftiului însă nu a fost decât unul de apărare al regimului. Știm că există diferențe sectariene, știm că alauiții sunt cei care guvernează, Însă, ce concept de democrație au celelalte confesiuni, cum ar fi suniții? Și vreau să întreb care este poziția creștinilor. Creștinii întotdeauna au fost tolerați în Siria, ceea ce am uh, admirat la Siria. Există chiar și o, o cruce uh, iluminată pe o biserică centrală din Damasc, un lucru absolut unic în lumea arabă. Și vreau să întreb care este poziția liderilor uh, comunităților creștine, poziția episcopilor față de evoluția din țara dumneavoastră. Eu vă doresc nu numai cu, cu rațiunea omului politic, dar și din tot sufletul că, ca Siria să devină o democrație funcțională cât se poate de repede. Mulțumesc! Îl rog acum pe domnul Belder, coordonatorul grupului uh, Europa Libertății și Democrației și președintele delegației cu Israelul. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea pentru oaspeții sirieni reia oarecum uh, ceea ce domnul Petering nu a rostit până la capăt. Am uh, contacte mm, permanente cu un uh, <clears throat> prieten specialist în lumea arabă care trește de ani de zile la Damasc, e un om de știință și e foarte îngrijorat de poziția bisericii și a creștinilor în Siria, în uh, situația actuală. Și deci vreau să știu ce crede opoziția despre temerile majore care există în rândul comunității creștine. Vedem um, imagini, am văzut uh, imagini uh, foarte îngrijorătoare în ceea ce privește modul în care sunt tratați creștinii. Ieri am primit de asemenea niște informații de la uh, niște conducători ai bisericii creștine care spunea că sunt vehiculate sloganuri în legătură cu credința creștină într-o astfel de perioadă. Siria E o țară foarte complexă, multiconfesională și multietnică, deci ce credeți despre situația actuală a creștinilor, care nu trebuie neglijată? Cum pot fi ei uh, păstrați în această țară. Și acum, în ceea ce intervenție intervenția străină, a spus că ați prefera să nu există astfel de intervenție, însă situația actuală e atât de gravă încât unii martori spun că, de fapt, există o intervenție străină. Deci, ce fel de intervenție există în momentul de față din partea Republicii Islamice Iran, mai ales? Ce se întâmplă de asemenea și cu grupările extremiste, cu jihadiștii care profită de uh, tulburările actuale și agravează și mai mult situația. Vă mulțumesc. Acum, doamna Flotră, președinta delegației cu Turcia. Parmi nous, dont je pense... Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Probabil uh, sunteți la curent cu faptul că Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind Siria, deci ați văzut că sprijinim clar uh, mișcarea de opoziție pentru libertate și că uh, noi condamnăm violențele. Însă ați văzut de asemenea că în textul rezoluției nu se face un apel la um, Bashar al-Assad pentru că acesta să părăsească puterea. De asemenea, nici nu se face trimitere la uh, um, crimele împotriva umanității despre care vorbește Human Rights Watch. Întrebările puse de colegi ne arată, de fapt, cât de limitat este sprijinul Uniunii Europene. Noi ne punem foarte multe întrebări în ceea ce vrește ce se va întâmpla după. Deci trebuie să ne explicați cum, cum stă exact acest dialog. Ne spuneți anumite lucruri contradictorii. Deci spuneți că dialogul politic e condiționat de o serie de elemente. Asta spuneați dumneavoastră, domnule Male, și anume eliberarea manifestanților, retragerea tancurilor, stoparea violențelor și dreptul la manifestare. Deci dacă se enunță aceste condiții, asta înseamnă că sunteți gata să dialogați cu regimul. Asta spuneți pe de o parte. Pe de altă parte spuneți că e imposibil să se dialogueze cu acest regim. Uh, deci mie mi se pare că se bat cap în cap. Situația știu, e foarte complicată, însă e foarte important ca dumneavoastră să ne lămuriți în această privință. Deci vreau să știu dacă la Dasmasc au a, a avut loc uh, încercări de a dialoga și ce partide au fost implicate. De asemenea, trebuie să înțelegem ce se întâmplă cu uh, cei care fac parte din regimul actual. De exemplu, în armată, în alte corpuri uh, oficiale. Există persoane care au dezertat, care uh, vor să renunțe la a uh, publicul. Și ce privește sprijinul exterior, da, am auzit despre trăgătorii de elită iranieni, însă de asemenea să nu uităm că ne punem foarte multe întrebări în legătură cu schimbarea de alianță regională pe care ar putea o provoca căderea regimului actual în Siria. Și aici ne gândim la conflictul din Orientul Mijlociu. Deci e foarte important să discutăm despre toate acestea pentru ca din punct de vedere operațional să ne consolidăm sprijinul și să obținem eventual o rezoluție de la Consiliul de Securitate ONU care să permită uh, să stabilim clar ce fel de sprijin internațional putem oferi și să cerem cu tărie uh, retragerea lui, Bașa, lui uh, Assad de la putere. În ceea ce privește Turcia, aici s-au făcut presiuni, tot felul de cereri. S-a spus că puterea actuală nu poate veni cu propuneri de democratizare. În același timp, Turcia îi primește pe refugiații siriani, însă îi împiedică să se exprime din punct de vedere politic. Deci eu cred că Turcia încearcă cumva să-și recalibreze relația cu Siria. Știm că existau tensiuni destul de mari cu regim, cu fostul regim și că acum uh, are loc o reconfigurare din partea Turciei. Deci ce așteptări aveți de la un vecin atât de important precum Turcia, care joacă un rol atât de esențial în această regiune? Vă mulțumesc. Acum aș vrea să vă rog să răspundeți. Fiecare dintre dumneavoastră va avea 10 minute la dispoziție. Vedeți, cât de interesați suntem de răspunsurile dumneavoastră. Deci, domnule doctor Almaleh, aveți cuvântul, după care profesorul Galiun. Da. Mulțumesc. S-au menționat aici creștinii, curzii și alte etnii și alte comunități religioase din Siria. Îmi pare rău că trebuie să vă spun că noi nu vedem, nu credem că ar exista probleme în această privință. În urmă cu câteva zile citeam uh, memoriile lui Maruh Daoribi, un prim-ministru sirian de pe vremuri. El scria despre negocierile dintre poporul sirian și francezii în uh, 1936. De atunci încolo, unii scritori din afara Siriei, deci pe vremea aceea au scris francezilor și au rugat să nu părăsească teritoriul Siriei, deoarece creștinii, curzi și alții vor fi în pericol. Deci au fost atunci o, o o cerere lansată de, a, de aceștia. Ceva foarte grav și serios. Și iată că acum regimul sirian joacă aceeași, folosește aceeași carte, joacă pe aceeași, pe aceeași direcție. În anumite ziare, eh, din ultimii 15 ani, de ziare pe care le primez regulat la biroul meu, deci tot aud spunându-se același slogan. Ce veți face cu creștinii și cu alții? Vreau să vă spun că la începutul acestui viitor, la începutul regimului democratic în Siria, premierul, deci pe vremuri era un creștin, Faris al-Huri, și nimeni nu și-a pus întrebări în legătură cu identitatea lui religioasă. Am avut după aceea un președinte care a plecat uh, după câteva zile, a renunțat. Farisel Huri a devenit după aceea președinte în locul acestuia și era creștin. Și nu s-a întâmplat absolut nimic. Nu a existat niciun fel de obiecție în legătură cu uh, apartenența lui la credința creștină. Deci în Siria, de ani de zile, trăim împreună în mod pașnic. Și regimul actual, regimul Assad, deci mai ales regimul actual, a creat astfel de temeri și astfel de zvonuri. Deci noi nu credem în aceste diferențe, cu toții suntem la fel. Acum ne aflăm uh, în opoziție și colaborăm cu tot felul de oameni. Druzi, creștini, ala, uiți, și cu toții suntem sirieni. Iar în această revoluție, oamenii au strigat împreună o Wahed o Sirie, o singură Sirie. Cu toții au, au strigat acest slogan. Deci nu știu cum pot să vă explic mai mult ca să mă înțelegeți. Deci noi nu credem că există acest pericol, deoarece cu toții trăim împreună. Profesorul meu, Mustafa Sivai, era liderul frăției musulmane. A fost membru al Parlamentului. Iar frăția musulmană, între 1945 și 1949, când Zaim a făcut lovitura militară, deci ei erau în Parlament. Și nu a existat probleme atunci legate de diferențele religioase. Deci noi nu gândim, nu concepem lucrurile în astfel de, de termeni. Cred că viitorul le va aduce ceva bun tuturor acestor oameni, indiferent de etnia sau de religia lor. Deoarece, la greu, acești oameni și-au dat seama în forul interior că în fața suferințelor suntem aceiași. Assad privește Siria ca o fermă pe care ceilalți sunt doar niște lucrători, niște zilieri. Noi vrem să schimbăm această situație, vrem să se schimbe lucrurile. Și toți sirienii, indiferent de originea lor socială, vor să schimbe situația actuală pentru a avea o viață mai bună, pentru ca oamenii să fie protejați, indiferent de unde provin ei, indiferent de originea lor. Deci noi nu avem temeri din această privință, în această privință. And I heard... De asemenea, un prieten a menționat aici intervenția Iranului în Siria. După părerea mea și a multor alți sirieni eh, din rândurile opoziției, regimul iranian eh, l-a ajutat pe Assad, a ajutat dictatura, deoarece practic eh, împărtășesc aceeași aceeași trăsătură și anume că sunt uh, dictatori. Și Ayatollahul are această natură dictatorială pe care o are și regimul Assad. Și s-au făcut și aceste conexiuni religioase între Iran și Siria. Asta a făcut-o Assad și le-a deschis porțile iranienilor pentru că aceștia pentru ca ei să poată veni în Siria și să facă tot ce vor. Acum, unii revoluționari din Iran au venit pentru a ajuta uh, regimul. Unii au fost prinși, de exemplu, două persoane din, uh, care făceau parte din Hezbollah, din Liban, au fost de asemenea prinși. Sunt oameni care vreau să ajute regimul dictatorial uh, sirian, deoarece își au propriile interese. Regimul sirian e acum practic puntea cea mai bună între Iran și Hezbollahul din Liban și au nevoie deci de menținerea la puterea lui Assad, pentru a-și face ei treaba. Însă noi nu avem nevoie de acest regim. Unii dintre dumneavoastră au pus de asemenea întrebări în legătură cu dialogul cu regimul actual. Regimul a invitat anumite persoane din partea opoziției, însă nimeni nu a fost de acord să dialogueze cu acest regim. aceea e un regim criminal. În urmă cu trei luni am întrebat regimul dacă vrea într-adevăr să dialogueze. Le-am spus că pentru un dialog trebuie să retragă tancurile, să retragă armata, să pună capăt uh, torturilor și să îi lasem pe oameni să se manifesteze liber pe străzi și de asemenea să descătușeze mediul de afaceri. Ei bine, ce s-a întâmplat? Între timp avem 15.000 de deținuți. În trecut erau 5.000. Deci acum avem între 15 și 20 de mii de deținuți politici, din motive politice sau din cauza uh, activităților. Oamenii au arestați degeaba, deoarece acestui regim nu-i pasă practic de lege. Noi, opoziția, încercăm să obținem sprijinul armatei. După părerea mea, în armată există două tabere. Una condusă de Maher Assad, cei care protejează regimul. E vorba de 60.000 de persoane. 60.000 de soldați. Acești oameni sunt foarte apropiați de familia Assad și își vor menține sprijinul. Însă restul armatei E cu totul altceva. Sunt oameni din rândul poporului. Deci de aceea, mulți au dezertat. Unii au fugit în Turcia și mă voi întâlni cu ei în următoarele zile. Și cred că nu peste mult timp o mare parte din armată va încerca să pună capăt acestui regim pentru a pune capăt vărsării de sânge. Deci, după părerea mea, e ceva inevitabil. Vă mulțumesc foarte mult. Și noi vă mulțumim foarte mult. Ați încheiat pe o notă optimistă, deoarece e clar că în orice societate armata este sectorul cel mai puternic. Profesorul Galiun. Mm. Merci pour les questions. Je pense euh, que la situation est très complexe. Vă mulțumesc. Situația e foarte complexă. Există, da, într-adevăr, tensiuni confesionale și vom vorbi despre asta. După părerea mea, există patru sau cinci uh, chestiuni care trebuie lămurite. Problema minorității și, minorităților și majorității. Da, există o problemă în ceea ce privește ce se va întâmpla după căderea regimului uh, lui Assad. Și acum intervenția străină, dacă există alte forme de intervenție și în al treilea rând dialogul cu puterea. Ce crede opoziția actuală despre raportul său cu regimul la putere? Și patru, rolul armatei. S-a răspuns însă, se pot aduce și elemente suplimentare. Și în al cincilea rând, Viitoarele alianțe, și aici e importantă politica externă, rolul pe care îl vor juca puterile regionale și mă gândesc aici mai ales la Turcia, care are un rol foarte important. În ceea ce privește acum majoritatea și minoritățile. Da, aici cred că trebuie să aducem un argument istoric. Siria niciodată nu a cunoscut un conflict confesional. Suntem uh, un un loc de răscruce a diferitelor culturi și civilizații și noi ne-am fondat practic pe acest pluralism etnic și cultural și asta ne face să fim civilizați și să conviețuim. Siria e singura țară care nu are un singur uh, uh, conducător revoluționar, uh, ci au fost patru, dintre care principalul era uh, druz. Ceilalți fiind alauiți uh, sau suniți, însă acești oameni nu s-au gândit niciodată la identitatea lor ca fiind minoritate, minoritară. S-au gândit în primul rând că erau sirieni. Acest leadership Uh, multiplu a existat întotdeauna, deci în trecutul nostru. Deci noi am avut un prim-ministru creștin după independență, fără să hui, deci era un creștin. Acestea sunt elementele care arată mediul cultural general în care trăiesc sirienii. Deci la noi nu există niște bariere între uh, oameni în funcție de apartenența religioasă. Deci e fundamental să se știe. Asta e un argument chiar sociologic, pot spune. Deci nu există în Siria o elită uh, împărțită pe clanuri. Deci de asta ne temem și atunci apare pericolul. Când alauiții, de exemplu, își constituie propria elită politică, suniții la fel, creștinii uh, și de rea. Deci elita siriană a fost întotdeauna unită și acum e unită de asemenea. Nu există partide pe temei confesional, cu excepția curzilor, care reprezintă o sensibilitate mai degrabă națională și nu etnică. E cu totul altceva. Deci, de-a lungul istoriei și din punct de vedere sociologic, putem spune că există un risc foarte scăzut de confruntări sau de un război confesional. Da, din cauza situației actuale pot apărea probleme. Și uite, și creștinii au acum temeri, situația s-a inversat. Regimul le-a băgat în cap că ei îi protejează, însă, bineînțeles, de-a lungul istoriei se știe că nu musulmanii au ocrotit, deoarece ei nu erau identificați ca fiind anti- sau pro-musulmani. Sau descurcat și s-au apărat datorită rolului pe care l-au jucat în viața politică, în liberarea țării, în construcția acestei țări. Și elita lor uh, percepe lucrurile în continuare în același fel și asta ne garantează că nu vor exista dezbinări și bineînțeles, dacă vor exista anumite confruntări, sunt sigur că elitele uh, lor vor interveni pentru a pune capăt uh, acestor lucruri întâmplat la Teche a fost uh, ceva ieșit din comune. Deci regimul a încercat să semene zizanie și s-a dat un semnal de alarmă. Au intervenit, s-a hotărât ca uh, un imam din, uh, ca imamul comunității Uh, celor două comunități uh, implicate, deci să conducă rugăciunile în comunitatea cealaltă. Eu cred că sirienii au înțelepciunea suficientă pentru a nu ajunge la o astfel de confruntare. Ca și în alte țări, musulmanii au o sensibilitate religioasă. Asta se întâmplă și în Turcia, o țară democratică, și în alte țări democratice. Însă, de la preluarea puterii de către partidul Erdogan în Turcia, modelul iranian nu mai e cel predominant. Acum s-a impus modelul turcesc. Deci peste tot musulmanii au descoperit un fapt și anume că modelul Turciei care conciliază islamul cu democrația funcționează mult mai bine decât modelul iranian care nu a provocat decât conflicte interne și externe. Deci a existat această ruptură psihologică colectivă cu față de modelul iranian peste tot în lumea arabă. Nu se mai vorbește de revoluție islamică, se vorbește acum de stat secular, de republică democratică și așa mai departe. Deci nu trebuie să uităm acest lucru. Și eu cred că asta va călăuzi mult mai mult aspirațiile democratice. Asta inclusiv în sânul partidelor islamiste. Există această aspirație pentru identificarea culturală, de deci nu neapărat religioasă. Le, le, le, le... A doua întrebare. Intervențiile externe, dacă există astfel de intervenții. Credem că iranienii și ministrul de afaceri externe din Siria a intervin și ministrul de afaceri externe nu a ascuns acest lucru. Care este natura acestor uh, ajutoare? consilieri în domeniul securității, consilieri militari, poate și alte elemente, dar încă nu s-au identificat persoane iraniene care au acționat pe teren, deci nu putem să-i acuzăm. Poate că experții internaționali știu mai multe, dar deocamdată intervenția iraniană se limitează la uh, oferirea de expertiză, de sprijin moral și politic. Este evident că se consideră aliații regimului sirian. În ceea ce privește dialogul cu regimul, cu ceva timp în urmă, sirienii gândeau ca occidentalii că ne putem baza pe Bashar pentru a debloca situația, pentru a ne separa puțin de restul uh, clasei de privilegiați, militari, cei care făceau parte din aparatul de securitate pentru a dezamorsa o reformă democratică. Însă n-a reușit să dea dovadă de o mare voință, de o mare capacitate de disociere de această juntă militară și n-a reușit să se îndrepte și să respecte aspirațiile poporului. Deocamdată nu a ținut niciodată un discurs în fața oamenilor, n-a vorbit decât curții sale, n-a promis niciodată o tranziție democratică. Spune vom face reforme, dar n-a spus niciodată că la finele mandatului meu actual, care trebuie să se încheie în 2014, fiindcă mai rămân ani încă, deci la finele acestui mandat voi, uh, nu voi mai fi la putere. N-a spus niciodată că dorește alegeri prezidențiale libere și așa mai departe. și în același timp continuă să dea ordine de a trage cu gloanțe adevărate în populație. Astăzi există o campanie și mai dură uh, se trage poate mai puțin cu glanțe adevărate, dar există um, cartiere care sunt uh, vizitate casă cu casă. Uh, oamenilor li s-au spus, vă vom vâna, vă vom uh, aresta, vă vom tortura și o să intrăm în fiecare casă, în fiecare cartier, uh, izolăm o casă și începem să uh, atacăm practic fiecare casă tăind electricitatea, apa, internetul pentru ca oamenii să fie complet izolați și continuăm cu acțiunile de intimidare. Dar Până acum au fost 53 de oameni care au murit în uh, închisorile din Siria în urma torturii de când au început evenimentele și 15.000 de prizonieri și 2 2000 de martiri și așa mai departe. Cu un astfel de om, cu o astfel de persoană, e imposibil să dialoghezi. Dacă poziții, opoziția organizată accept, acceptă să dialogheze fără condiții, fiindcă asta cere regimul, continuu să prăd orașele, să uh, torturez oamenii, dar veniți și dialogați cu mine, fără nicio condiție. Nicio forță din opoziție nu poate accepta un astfel de dialog fără să se discrediteze și să-și piardă uh, credibilitatea în fața poporului, fără să apară ca o forță care încearcă să obțină ceva beneficiu promis de Bashar. Vineri am vorbit cu tinerii manifestanți, dar aceștia spun că acest dialog este, nu este altceva decât uh, o dictatură, un dictat. Ei numesc membrii comitetului, ei decid ordinea de zi, nu se stabilește clar care este obiectivul acelor întâlniri. De ce ne întâlnim? Ca să ne împărțim cu toții prata sau ca să organizăm o tranziție democratică? Deci, puterea hotărăște cine va participa la dialog și opoziția a fost exclusă în totalitate de, orice for- de la orice formă de dialog sau de la orice efort pentru pregătirea acestui dialog. Deci e un dictat mai degrabă decât un dialog care reflectă foarte bine modul de acționare a puterii. Deci nu e vorba de faptul că se respinge dialogul, se respinge capcana aceasta care este mascată ca un dialog promovată de regim. Nu putem accepta o idee de dialog dacă nu există o încetare totală a represiunilor. Asta este o condiție pe care nu se negociază. Dacă represiunile continuă, nu există dialog. Nu putem dialoga cu pistolul la tâmplă. Asta nu este un dialog, ci este uh, impunerea, uh, supunerii unei ordini arbitrare. Opoziția cred că este de acord și este unanimă în această privință, și anume nu se dialoguează. Dialogul organizat de regim acum câteva zile nu a uh, a avut niciun rezultat, a eșuat. Nici o persoană, nici un membru, nu vorbesc aici doar de partidele din opoziție, nici o personalitate n-a acceptat să participe la acest dialog. Nimeni care face într-un fel sau altul parte din opoziție. Și de aceea spun că a fost un fiasco total acest dialog, fiindcă oferta era absolut irelevantă. Oamenii vorbesc și se întreabă dacă armata va acționa la un moment dat. Ei bine, nu cred că trebuie să ne bazăm pe dislocarea armatei. Armata trebuie să rămână solidă. Sirienii nu doresc să piardă această instituție importantă care garantează ordinea. E singura, de altfel, care poate face acest lucru. Și armata în ansamblul său nu participă la represiuni, ci e vorba de niște unități alese care sunt trimise aici și acolo și într-o zi armata siriană va juca și ea rolul său. Nu știm cum, unde, când, dar va juca un rol. Și cred că e momentul să spunem aceasta. Nu putem să discutăm cu Bashar, acesta nu mai este credibil, nu mai poate conduce un proces de tranziție democratic. Cred că tranziția va fi făcută de un Consiliu Național de Tranziție care să includă reprezentanții armatei care n-au comis crime și persoane din opoziție pentru a pregăti Siria pentru a intra într-o nouă epocă a democrației. A cincea și ultima întrebare, alianțele siriene. Cred că unul dintre aspectele specifice ale crizei din Siria este faptul că puterele regionale se, botea, se bazează mai mult pe aceasta decât cele internaționale. Turcia, Iran, Egipt joacă un rol mult mai important pentru viitorul Siriei față de Europa, Statele Unite. Îmi cer scuze, chiar dacă suntem în Parlament, trebuie să spun asta și cred că europenii trebuie să lucreze cu aceste, să colaboreze cu aceste puteri regionale. Singura soluție, cred eu, la și, și ne temem ca Siria să nu devină un, o scenă a luptelor între acestea, deci singura soluție este ca democrația Siriei să treacă printr-o fază de înțelegere și dialog între puterile regionale. Salut vizita ministrului de externe turc care trebuie să meargă în Iran, trecând prin țările din Gol și Egipt. Cred că trebuie să se întâmple acest lucru. Europa trebuie să sprijine eforturile făcute de aceste țări, de aceste puteri regionale, Turcia, Iranul și această chestiune trebuie să fie separată de contenciosul care opune Iranul Europei pe subiectul nuclearului. E singura soluție pentru a ajuta Siria să iasă din impas. Trebuie să există o înțelegere, o unitate, un fel de dialog constructiv între iranieni și turci și arabii și egiptenii, de asemenea țările din Golf. Acestea sunt aspecte fundamentale și în aceste cazuri iranienii nu vor considera că schimbarea sistemului în Siria va duce poziționarea Siriei împotriva Livanul, Iranului. Nu putem face acest lucru împotriva niciunui stat. Dorim să colaborăm cu toate puterile din regiune pe baza respectului reciproc și urmărirea intereselor reciproce. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul David, mulțumesc, domnule președinte. Am avut ocazia de a mă întâlni cu președintele asad de mai multe ori. Am considerat întotdeauna că avea mai multă putere decât credeam și că era sub controlul tatălui său și că reformele pe care le-a propus de atâtea ori n-au fost niciodată duse, puse în aplicare. În orice caz, e prea târziu acum. Cred că n-am menționat aici, dar cred că ar fi bine să vă spunem că deplângem cu toții ipocrizia comunității internaționale și faptul că avem uh, o dublă abordare duală. Trebuie să denunțăm acest comportament. Mă refer la Rusia, China, Brazilia. De exemplu, când comparăm modul în care abordăm uh, criza din Libia și cea din Siria. Sigur, s-au spus cuvinte încurajatoare aici cu privire la statul secular în Siria pentru viitor și uh, E vorba de un dialog de culturi și de o coabitare interreligioasă în pace. Este de lăudat și sperăm să continue acest lucru. Oh. Da, într-adevăr, Atacurile asupra ambasadelor trebuie să fie condamnate și situația de altfel. Trebuie să ne gândim la măsuri concrete care să oprească vărsarea de sânge. Din păcate, nu credem că indisponibilizarea activelor anumitor persoane vor duce la acest lucru. Și nici nu susțin invadarea Siriei sau ceva similar cu ce s-a întâmplat în Libia, dar ceva trebuie făcut în mod concret și aș vrea să închei rugându-vă în primul rând să păstrăm legătura și urându-vă dumneavoastră și poporului sirian cele mai bune în această perioadă de tranziție a țării dumneavoastră. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. După cum vedeți, există solidaritate. Evaluăm foarte, apreciem foarte mult informațiile pe care ni le-ați dat, faptul că ne-ați prezentat situația concretă de pe teren. Le mulțumesc tuturor celor care au participat la această întâlnire și vă doresc mult succes. Mulțumesc!